Uh, I think we start because we don't... Dragi colegi, cred că ar fi mai bine să începem pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție. Aș dori să-i salut pe toți cei care sunt uh, în sală și vă propun să trecem pe primul punct de pe de zi, respectiv adoptarea ordinii de zi. Ea v-a fost uh, trimisă miercuri, versiunea finală. Aș dori să vă informez că dimineață, înainte să începem reuniunea cu Parlamentele Naționale de la ora 10, vom încerca să tratăm două puncte de pe ordinea de zi, raportul uh, rapor, Ramon Haureghi cu privire la democrația electronică și apoi uh, avizul meu uh, cu privire la uh, schema europeană de garantare a depozitelor. Aș dori de asemenea să vă mai informez că președinția uh, slovacă nu va fi reprezentată ambasadorul Peter Iavorcic din păcate, trebuie să participe la un trialog uh, la ora 10, a intervenit în ultimul moment. Um, deci vă propun să dăm uh, uh, cuvântul domnului ambasador înainte de ora 10. Dacă sunteți de acord și dacă sunt suficienți colegi în sală, îi vom da cuvântul înainte de ora de 10. Deci dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, și dacă nu dorește nimeni să, face o, să facă o propunere de modificare, o considerăm adoptată cu aceste precizări pe care le-am făcut. La punctul 2, la comunicările președintelui, aș dori să vă informez foarte pe scurt că am participat la reuniunea plenară la COZAC, la Bratislava, în 13-15 noiembrie. S-au discutat două subiecte importante. În primul rând, rolul parlamentelor naționale în procesul decizional uh, european și apoi TTIP-ul, uh, acordul uh, transatlantic comercial. Ați primit raportul, veți primi raportul detaliat când va fi gata. Deci nu o să vă răpesc prea mult timp, doream doar să vă spun că am avut această reuniune, ca întotdeauna discuțiile au fost uh, aprinse și noi, uh, Comisia AFCO, cred că ar trebui să încercăm să construim cât mai multe punți uh, cu putință cu parlamentele naționale și să cooperăm cât mai strâns cu parlamentele naționale. Dar sentimentul meu este că parlamentele naționale continue, continuă să consideră că trebuie să fie Uh, mai mult implicate la nivel uh, european uh, în procesul decizional, deci nu consideră că rolul lor se rezumă la nivelul național, la dezbaterile cu guvernele naționale. Deci această provocare a rolului constituțional al instituțiilor parlamentare e o chestiune deschisă încă în dezbaterea europeană. Următoarele ședințe COZAC vor avea loc în 22-23 uh, ianuarie la Valeta, uh, sub uh, președinția malteză, doar pentru președinții COSAC și apoi în 28-30 mai pentru plenara COSAC și aș dori să vă rog să încercați să convingeți grupurile politice să trimită cât mai mulți reprezentanți la aceste ședințe COSAC pentru că e o, uh, e vorba de uh, momente foarte importante prin care putem să discutăm mai aproape cu parlamentele naționale. Eu am fost la Bratislava în calitate de președinte AFCO. Uh, sunt, prin definiție, vicepreședinte al delegației Parlamentului European la Bratislava, Marcus Prețel, de la NF, a mai fost Uh, reprezentant al Parlamentului European, deci doar uh, astfel a fost reprezentat Parlamentul la reuniunea COSAC. Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, recomandările coordonatorilor. Nu am niciuna astăzi. Vom avea ședința săptămâna viitoare, în 5 decembrie, și după aceea vă voi informa. Și acum, foarte pe scurt, Uh, trecem la e-democrația în Uniunea Europeană, democrația electronică, potențial și provocări. Îi dau cuvântul în primul rând uh, domnului Ramon, raportorului. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, și bună ziua tuturor. Poate că vă amintiți că raportul cu privire la democrația electronică are ca scop uh, punerea în aplicare a anumitor recomandări. Uh, în uh, această relație între democrație și tehnologie, eu uh, doream să schițez doar liniile principale ale dezbaterii noastre. Eu am pornit în textul meu de la principiul conform căruia în Europa democrația face obiectul unor atacuri. În primul rând, nemulțumirea cetățenilor, procesul de luare a deciziilor, neîncrederea Uh, în decidenții politici, apoi uh, neîncrederea generată și de către uh, criza economică, toată această nemulțumire a făcut ca cetățenii să se îndepărteze de instituțiile europene. Deci, pe baza acestor Uh, constatări, noi încercăm să vedem uh, care sunt mecanismele pe care ni le pun la dispoziție uh, tehnologiile informării și ale comunicării, deci care sunt tehnicile pe care le putem folosi pentru a îmbunătăți democrația. Și probabil că vă dați seama că acesta este obiectul principal al raportului meu. Nu o să îl repet acum, însă, doamnă președinte, poate că vă amintiți că Uh, în urma expirării termenului, am primit 230 de amendamente din partea grupurilor politice. Am uh, studiat toate aceste amendamente, ele sunt foarte interesante, unele sunt complementare, altele uh, au o abordare uh, care vizează un proces de reflexie pe care trebuie să-l uh, făptuim și acum mă ocup de redactarea amendamentelor de uh, compromis. Doamnă președinte, cred că ar fi cel mai bine să dăm cuvântul colegilor nu știu dacă e cazul, dar să uh, dăm cuvântul reprezentanților grupurilor politice pentru ca ei să ne explice uh, care este conținutul amendamentelor pe care le-au uh, propus. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, doamnă președinte, eu voi face, voi avea o reacție la observațiile co- colegilor. Da, e logic să procedăm astfel. Deci aș dori să dau cuvântul reprezentantului uh, PPE-ului, uh, domnul Schöpfling îl va reprezenta pe domnul Preda. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Aș dori și eu să mulțumesc colegului Haureghi pentru tot ce a făcut pentru acest dosar important. Domnul Cristian Preda participă la votul de la Comisia de Afaceri Uh, externe, deci m-a rugat să prezint poziția PPE-ului cu privire la democrația europeană, potențial și provocări. Cu ocazia ultimului uh, schimb de vedere, domnul Preda a depus 16 amendamente. Alți colegi, uh, Combus McAllister și alții, au înaintat și ei amendamente echilibrate și uh, interesante care uh, Mm, completează acest uh, raport, uh, proiect de raport Haureghi, care este foarte bun. Având în vedere cele 230 de amendamente, domnul Preda spune că e foarte important să nu uităm care este obiectul principal al raportului uh, respectiv, să avem o reflexie foarte aprofundată a felului în care procedurile din Uniunea Europeană și din statele membre pun aplica- în aplicare democrația electronică. Așa cum a afirmat uh, în acest context uh, deja domnul uh, Preda, nu crede că are rost să intrăm prea mult în detalii în explicația legată de nemulțumirea cetățenilor. Scopul acestui raport este să vedem cum putem să îmbunătățim situația și cum să putem să profităm de potențialul pe care îl reprezintă democrația electronică. Apoi, uh, domnul Preda a citit foarte multe uh, amendamente legate de uh, tehnologiile de tip blockchain, open data și așa mai departe. El are câteva rezerve și a făcut amendamente foarte um, importante. În ce privește neutralitatea netului, Parlamentul European a luat o poziție. E adevărat că un internet deschis, accesul nediscriminatoriu la internet este foarte important pentru democrație Uh, e vorba de, um, deci de, de amănunte tehnice care nu vor face decât să dilueze mesajul. Uh, deci, domnul Preda consideră că o rezoluție de tip om de Crăciun nu va transmite un mesaj suficient de clar în ce privește democrația electronică. În ce privește votul electronic, trebuie să fim consecvenți uh, în legătură cu deciziile anterioare ale Parlamentului în cadrul revizuirii sistemului electoral european. Și noi încurajăm statele membre să Uh, pună în aplicare votul electronic cu condiția să se ia măsuri pentru a evita frauda electorală. În ceea ce privește uh, internetul și votul electronic, Parlamentul a inclus uh, introducerea în uh, proiectul uh, Consiliului unor măsuri suficiente pentru a ne asigurăm că uh, rezultatele și uh, uh, votul uh, rămâne secret, rezultatele sunt fiabile. Uh, Uh, deși domnul uh, Preda susține această metodă de vot, uh, nu crede că avem măsurile suficiente pentru a avea doar un vot electronic. Dar e foarte important să luăm măsuri pentru a ne asigura că votul electronic este sprijinit cu condiția să există garanțiile de securitate și cu condiția ca principiile să fie respectate. Domnul Preda consideră, deci, că nu este realist Uh, să cerem Comisiei Europene să vină cu o propunere legislativă pentru modele evidente, uh, uh, modele pentru votul electronic până în 2020. În amendamentul său 194 a propus o măsură alternativă, respectiv studii cerută de către AFCO. Uh, sigur că trebuie, în primul rând, să vedem uh, cum uh, văd cetățenii această metodă a votului electronic înainte de a lua măsuri radicale. Există un amendament foarte interesant, interesant din partea raportului în ce privește cetățenia economică, amendamentul 192, la fel ca și amendamentele cu privire la identitatea digitală. De asemenea, grupurile ar trebui să studieze Uh, propunerea colegului din Italia referitoare la o cartă privind drepturile uh, pe internet. E clar că comisia noastră ar trebui să dea dovadă de curaj și să fie pionieră în acest proces de reflexie, dar trebuie să fim și realiști, având în vedere uh, dificultățile legate de o astfel de uh, cartă și apoi și împărțirea competențelor în ce privește identitatea digitală la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc! Ramon? Nu mai avem alți vorbitori. Nu știu dacă mai dorește cineva. Veți vorbi numele versilor? Da. Vă rog. Mulțumesc. Deci luați cuvântul în numele dumneavoastră, Max, dacă nu mă înșel. Max Andersen, uh, raportor din partea verzilor. Îmi pare rău că nu te-am văzut de la început. Mulțumesc. Aș dori să revin uh, asupra aspectelor celor mai uh, importante care fac obiectul amendamentelor noastre. În primul rând, nu avem cum să avem o propunere pentru 2017 privind votul electronic uh, în toate statele membre, vot care ar trebui să aibă loc în 2019. E imposibil. Deci, uh, eu am depus un amendament pentru a uh, cere retragerea acestei propuneri. În acest context al votului electronic, cred că există două școli de gândire diferite. Am discutat uh, la grupul nostru, deci uh, sunt cei care susțin, care văd uh, potențialul acestui vot și cei care văd problemele legate de votul electronic și trebuie să ajungem la un echilibru între aceste două puncte de vedere diferite. Eu am o abordare mai prudentă în ceea ce privește votul electronic, pentru că cred că riscul ca votul electronic uh, să fie, de exemplu, piratat, mai ales având în vedere se, uh, mediul de securitate actual în care anumite state chiar cu un nivel uh, ridicat de securitate tehnică doresc uh, să intervină în alegerile din alte țări, deci acest uh, risc este evident. Deci, cred că trebuie să avem un uh, sistem securizat și nu toate sistemele sunt cu, adevărat cu adevărat sigure. Deci, <clears throat> sperăm ca beneficiile votului electronic să depășească riscurile. E o problemă reală Uh, și trebuie să uh, avem o abordare prudentă din punctul meu de vedere. Uh, Parlamentul susține deja această abordare prudentă legată de legislația electorală și cred că ar trebui să o aprofundăm în raportul nostru, să o detaliem. De asemenea, ar mai fi câteva elemente amendamentul 150. De pildă, eu am încercat să citesc toate amendamentele și m-am gândit, a, ce amendament minunat. Și după aceea mi-am amintit că chiar eu eram autorul lui. Întotdeauna e o surpriză plăcută dar e vorba de folosirea uh, open source, a sursei deschise și a standardelor, a normelor deschise în administrația publică. Cred că aceste aspecte trebuie incluse în acest raport, pentru că dacă ne dorim să avem o democrație electronică cu adevărat funcțională, performantă, avem nevoie de sisteme electronice care să comunice cu cetățenii deci trebuie să avem uh, sistemele cele mai simple. Uh, trebuie ca orice cetățean de rând să poată să folosească un calculator ca să comunice cu guvernul și atunci când guvernul pune informații pe internet, cetățenii trebuie să poată să citească aceste informații. Și de aceea cred că ar trebui să folosim uh, norme deschise, open standards care, până la urmă, se află la baza democrației. De asemenea, trebuie să avem și practici de arhivare de calitate. Trebuie să poți să citești documente din texte din trecut de fiecare dată când un program uh, e actualizat, e vorba de programul pe care uh, le folose, îl folosesc instituțiile publice, documentele din trecut nu mai sunt uh, accesibile și de aceea aceste norme deschise până la urmă reprezintă o problemă de democrație. Open source e o metodă care ar trebui să fie folosită câteodată, nu întotdeauna, dar până la urmă e o problemă de eficiență publică. E mai ieftin, open source, deci uh, trebuie să ne permită să folosim aceste norme deschise. Iată cele mai importante amendamente ale mele. Mai avem și alte amendamente la obiect, ca să zic așa. De exemplu, avem uh, un amendament în legătură cu controlul lobiștilor, că e întotdeauna e marota noastră a verzilor, dar uh, mai avem și alte amendamente în acest sens. Le puteți citi. Mulțumesc. Mulțumim. Între timp, nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt, n-a mai sosit uh, nimeni. Deci, Mulțumesc frumos. O să fiu succint. Am uh, notat vreo 5-6 idei principale pe care ar trebui să concentrăm dezbaterea. Vreau să uh, fac asta de acum încolo. În următoarea reuniune cu uh, raportorii din umbră vom încerca să elaborăm împreună un document care să întrunească consensul tuturor. Am uh, înțeles uh, ce amendamente are PP-ul prin uh, vocea domnului Preda. Uh, și mi se par uh, acceptabile. S-a insistat întotdeauna pe ideea um, de a fi atent atunci când vine vorba de diagnosticarea crizei uh, democratice. și să nu exagerăm când vorbim despre credibilitatea sistemului. Prin urmare, sunt de acord să preiau uh, ideile prezentate de domnul Preda în amendamentele sale. Și totodată, vis-a-vis de dezbatere, s-ar putea să apară uh, ceva uh, probleme cu amendamentele grupurilor, uh, domnul Costeldo și doamna Nalfi. uh, pentru că această dezbatere poate întotdeauna să ducă la anumite cereri din partea grupurilor. Um, Cere referitoare la îmbunătățirea democrației prin folosirea pe scară mai largă a referendumurilor. Uh, eu nu cred că asta ar trebui să fie un sistem alternativ la democrația reprezentativă. Cred că experiența noastră din ultimii ani a demonstrat că așa numita democrație directă nu reprezintă un sistem mai bun decât cea reprezentativă. Din contră, eu cred că democrația reprezentativă este o reflecție mai bună a democrației. Aceasta nu înseamnă că nu putem recurge uneori la referendumuri. Dar vreau să repet, experiența ne demonstrează că referendumurile oferă răspunsuri simple la probleme complexe, ceea ce nu este întotdeauna calea cea mai bună de a afla opinia cetățenilor. Însă, oricum, aceasta este dezbaterea și aș, da, ar trebui să fim mai atenți cu privire la ea. Apoi, domnul Anderson a vorbit de o altă chestiune importantă vis-a-vis -vis de uh, sursele deschise, așa numitele open source sau uh, software gratuit, uh, astfel încât cetățenii să nu depindă de anumite tehnologii, anumite programe soft și să aibă acces liber și deschis la tehnologii. Nu cred că acest lucru a fost în raport, dar îl vom uh, introduce. În ceea ce privește, de exemplu, um, inițiativa Europa Cetățenilor, uh, repetăm lucruri care s-au tot spus în această comisie privind nevoia de a îmbunătăți uh, sistemul acestei inițiative, dar cred că asta trece dincolo de domeniul de aplicare al acestui raport. Pentru că am, aceste lucruri s-au spus deja în uh, rapoartele uh, adoptate, redactate și adoptate în această comisie. Uh, vom dezbate reglementarea internetului, dacă ea trebuie sau nu să se facă și sunt foarte multe amendamente care insistă pe această reglementare a internetului. Aceasta este o dezbatere care e nu neapărat abstractă, ci una care trebuie, asupra căreia trebuie să reflectăm. Există diverse sugestii și raportul reflectă și conflictul dintre uh, drepturi uh, individuale și libertăți. Doamna Bresso a avut mai multe inițiative de îmbunătățire a acestui sistem, astfel încât atunci când folosești uh, tehnologiile informației, să beneficiezi de protecția drepturilor tale, să beneficiezi de dreptul de a fi uitat, evident, protecție drepturilor individuale într-un internet uh, unde știm că se generează conflicte grave în ceea ce se numește această societate post-truth, post-adevăr minciunile care devin adevăruri în, prin utilizarea internetului. Și cred că trebuie să includem și acest aspect în raportul nostru. Există diverse formulări care um, vorbesc despre caracterul de monopol atunci când uh, internetul este folosit de organizații de lobby care par să reflecte poziția masivă a cetățenilor și toată lumea suferă pe urma acestor lucruri. Primim zi de zi mii de poziții care se presupune că reprezenta cetățenii. Da, așa este, dar poate că sunt manipulați de o mașinărie care ne trimite doar numele cetățenilor care sunt pentru opoziție sau care recomandă pe să votăm pentru un lucru sau altul. Prin urmare, raportul trebuie să sublinieze acest pericol reprezentat de anumite organizații care manipulează or- sistemele TIC. Pericolul ca poziția să nu fie a cetățenilor, ci a unei acumulări, a unei anumite categorii de cetățeni la uh, nivel tehnic. Și mai există și solicitarea privind uh, dreptul de acces la internet ca drept fundamental. Italienii au lucrat asupra acestui aspect și Parlamentul lor au aprobat un fel de carta drepturilor um, privind accesul la internet. Cred că trebuie să includem ideea că dacă nu este, de, pentru că dacă nu este deja un drept fundamental, el va deveni. Și atunci, probabil că va trebui să acoperim și acest aspect. Aș dori să închei spunând că, după cum am spus, urmează să mă întâlnesc cu raportorii din umbră și să ajungem la niște compromisuri care cred că vor reflecta pozițiile dumneavoastră. Trebuie ține seama de noile formulări și apoi vom organiza o întâlnire odată ce avem o variantă proiect, iar în ianuarie aș vrea să pot supune acest raport votului. Mulțumesc, Ramon. Într-adevăr, intenția este să Votăm în 30-31 uh, ianuarie și între timp, după cum ai spus, va trebui să organizez reuniunile cu um, raportorii din umbră, să ajungeți la compromisuri Secretariatul, după cum știi, vă stă la dispoziție și sperăm așadar să votăm la sfârșitul lui ianuarie. Uh, sunt alături de tine, sperând și eu să fie un raport bun și interesant. Dacă nu mai sunt observații privind acest raport, aș dori să trec la punctul 5 de pe ordinea de zi, avizul AFCO privind SEMA Europeană de Garantare a Depozitelor. Eu sunt raportor în acest dosar și aș dori să vă mai informez că se pare că AFCO este singura comisie care oferă un aviz pe această temă. Se referă la încheierea structurii uh, Uniunii Bancare, al treilea pilon al Uniunii Bancare, care, după cum știți, are ca scop uh, întreruperea suveranității bancare, uh, asigurându-se că nu mai plătesc cetățenii eșecurile băncilor. Este un element foarte important care uh, completează restul structurii. Ne confruntăm cu dificultăți în econ. Acest raport este deja de ceva timp uh, pe ordinea lor de zi în diverse forme, inclusiv documente de lucru și nu putem exclude uh, eventuale întârzieri și pe mai departe uh, în ceea ce privește votul final în Econ. Oricum, până la sfârșitul ianuarie sperăm să încheiem acest aviz, pentru că, după cum știți, avizul uh, merge către Comisia, se bazează pe textul Comisiei Europene, nu pe textul ECON. Și aș dori să vă informez că, și vreau să insist, inclusiv când vine vorba despre amendamente, ar trebui să ne concentrăm pe competența AFCO în acest context, fiindcă astfel se crește probabilitatea ca amendamentele să primească un vot pozitiv în uh, comisia principală. Așadar, uh, aș dori să axez uh, observațiile legate de avizul nostru pe trei chestiuni sau trei principii care sunt importante pentru noi atunci uh, când analizăm uh, arhitectura um, infrastructurii și anume uh, responsabilitate și tratamentul egal și corect al tuturor statelor membre precum și certitudinea juridică. Vis-a-vis -vis de certitudinea juridică, propun introducerea unui element suplimentar legat de Uh, eșecul uh, schemelor de garantare a depozitelor naționale. Deci uh, atunci unde sistemele naționale se alătură celor europene, dar nu respectă obligațiile. În cadrul propunerii actuale a Comisiei, singura procedură adoptată în cazul unui eșec al sistemului național în cadrul sistemului european comun este excluderea respectivului sistem național din acoperirea oferită de EDIS. Mi s-a părut destul de brutal ca acesta să fie singurul răspuns, uh, excluderea sistemului din EDIS. Mi se pare că proporționalitatea nu este suficientă și cred că am putea face o propunere care să facă sistemul previzibil și proporțional. Prin urmare, introduc o procedură care să vină înainte de excludere și anume cea a sancțiunilor, adică posibilitatea ca înainte de a exclude sistemul național să se uh, impună mai întâi penalități financiare. Asta am introdus eu aici și am propus totodată capacitarea Comisiei Europene pentru a elabora acte delegate care să stabilească modalitățile clare de aplicare a acestei proceduri. Apoi, în ceea ce privește tratamentul egal și corect al statelor membre, am făcut referire la situația unde uh, un stat care nu are moneda euro se alătură acestui sistem. Uh, în propunerea inițială a Comisiei există o procedură de phase-out, adică pentru situațiile unde uh, sunt țări care pleacă din EDIS, proceduri uh, privind uh, transferul înapoi către uh, nivelul național al resurselor colectate, care să meargă înapoi în fondul de asigurare a depozitelor atunci când țara iese din Uniunea Bancară dar uh, procedura, procedura Comisiei nu conține nimic privind organizarea acestor țări, organizarea intrării acestor țări în EDIS, uh, în fondul de garantare a depozitelor. Deci, asta, aceasta este propunerea mea în aviz și un sistem de phase-in care să îl um, îl dupli, să fie ca o dublură pentru cel de phase-out. Apoi, ca și răspundere, ca și responsabilitate, aici mă gândesc la o vizită a Comisiei uh, către uh, Parlamentul European sau o informare a Comisiei către, Parla uh, către Parlament atunci când EDIS primește derogări uh, de la um, traseul normal pentru construirea de resurse. În mod normal suntem complet excluși din această um, uh, procedură și de aceea am propus introducerea ei. Și mai sunt și două amendamente foarte tehnice privind fluxul lin de informație între uh, autorități astfel încât să se poată încheia și un memorandum de înțelegere privind schimbul de informații cu uh, Consiliul uh, de rezoluții uh, unice, Consiliile Naționale și Banca Centrală Europeană, astfel încât administratorii schemei de garantare a depozitelor să fie parte din acest sistem. Și un alt amendament tehnic are de-a face cu acordarea dreptului și pentru BC, nu doar pentru Comisia Europeană, dreptul de a solicita președintelui Consiliului să um, convoce o întâlnire extraordinară. Până acum doar Comisia avea acest drept și nu și BCE. Prin urmare, eu am propus să fie și BCE-ul acolo. Și o să închei acum prezentarea acestui dosar prin a vă informa că avem în vedere ca termen pentru amendamente să fie data de 7 decembrie la ora 18 ă, și propunem ca votul să aibă loc în 30 ianuarie, astfel încât ă, să ă, acoperim procedura avută în vedere de ECON. Și cu aceasta închei prezentarea observațiilor mele iar acum ne confruntăm cu o provocare. Văd că doar Mercedes e cea care uh, ar interveni, nimeni altcineva, astfel încât uh, domnul ambasador Iorcic, care este deja cu noi, Vă, pot să vă spun că se bucură să poată fi alături de noi și poate vorbi doar înainte de ora 10, astfel încât uh, întrerup procedura. Cred că avem deja colegi din parlamentele naționale Bine ați venit! Astfel încât des, redeschid oficial întâlnirea mai târziu, pentru că nu vreau să uh, pierd din timpul uh, domnului ambasador. Întâlnirea este uh, transmisă pe internet, în urmare rămâneți disponibil și așa, încercăm să procedăm așa. Mulțumesc. Dragi colegi, vă rog să vă aședați și, uh, domnule ambasador, când considerați că puteți vorbi, uh, aveți cuvântul. Okay, thank you, Madam Chair. And... Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Și îmi cer scuze pentru această mică modificare în ordinea de zi, dar Uh, ne apropiem de finalul perioadei de președinție, vă imaginați că există o serie întreagă de activități care sunt prevăzute acum spre final și începând cu ora 10 va trebui să particip la o întâlnire tripartită cu Comisia Libe. Dar vă mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi în numele președinției slovace la întâlnirea dintre reprezentanții Comisiei AFCO și reprezentanții Parlamentelor Naționale. Este o modalitate de a consolida cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Dați-mi voie să spun de asemenea că președinția noastră a apreciat foarte mult colaborarea cu dumneavoastră și uh, putem spune că această cooperare s-a desfășurat foarte bine, a fost foarte rodnică, am participat deja la o serie întreagă de întâlniri uh, cu uh, ministrul uh, delegat, încă începând din septembrie am fost prezenți în această comisie și de asemenea domnul Șeflin a vizitat Bratislava la începutul lui noiembrie activitatea în timpul președinției noastre, activitate care nu s-a încheiat încă, pentru că mai avem încă multe de făcut în ultimele săptămâni ale anului, am încercat să muncim intens pentru ca toate prioritățile pe care ni le-am stabilit la începutul președinției să poată fi finalizate. a fost uh, Uh, o președinție care a organizat și întâlnirea la nivel înalt de la Bratislava în mijlocul lunii septembrie și mesajul meu a fost uh, să um, încercăm să consolidăm Uniunea Europeană după referendumul privind uh, Brexitul. Și există o foaie de parcurs care a fost stabilită la Bratislava, se concentrează pe stabilirea unor obiective care să fie comensurabile și uh, care să poată fi percepute ca reușite și de către cetățenii uh, europeni. Deci este o agendă pozitivă și uh, vom încerca până la finalul uh, anului să putem și reflecta o serie întreagă de rezultate. Există proiectul de consolidare a activității la granițele externe ale Uniunii, baza de coastă comună europeană și uh, Uh, este deja um, un demers care uh, nu a rămas doar pe hârtie, ci care începe să se uh, Uh, contureze. De asemenea, s-a început ratificarea um, acordului de la Paris, s-a întâmplat acest lucru și în Parlamentul European. De asemenea, o uh, întâlnire la Marrakesh uh, ca urmare a conferinței de la Paris este importantă, acordul CETA um, a reușit să fie finalizat și sperăm că până la urmă și semnătura finală din partea Parlamentului se va pune pe acest uh, acord care va stimula politicile comerciale. Uh, deci uh, sunt elemente ale unui puzzle mai amplu, dar eu cred că Ehm, și discuțiile până la urmă privind bugetul pentru 2017 au putut să fie finalizate, de asemenea urmează dezbateri pentru finalizarea cadrului financiar multianual. În ce privește portofoliul specific al Comisiei AFCO, de asemenea, cred că am avut o serie de rezultate notabile. Am avansat în discuțiile uh, în Consiliu asupra unor chestiuni în legătură cu care vom reveni mai târziu în detaliu. De asemenea, dreptul Parlamentului de a organiza audieri și uh, un tip de uh, anchetă. De asemenea, Uh, mai mare uh, transparență, uh, demersuri legate de o revizuire a legii electorale. Dar în legătură cu legea electorală spuneam că voi reveni cu câteva amănunte. Există o serie întreagă de obiective ale Parlamentului European Sunt o serie întreagă de uh, provocări care au devenit evidente în uh, cadrul uh, alegerilor uh, parlamentare. Mai concret, noi încercăm să uh, revizuim uh, propunerile la nivelul Consiliului, propunerile venite din partea Parlamentului, pentru a demonstra că suntem deschiși față de o serie întreagă de propuneri. Uh, chiar dacă este destul de dificil să ajungem la opinie comună a statelor membre, dar am încercat să identificăm cel puțin câteva elemente care ar putea constitui un pas înainte și în legătură cu care putem crea un cadru mai bun pentru alegerile eh, în Parlamentul European. Rolul nostru eh, ca eh, și deținători ai președinției, uh, a fost să încercăm să găsim consens uh, în legătură cu anumite părți ale uh, propunerii. Am avut un grup de lucru și chiar mâine va exista o întâlnire în cadrul Coreper la nivel de ambasadori. Și cred că după aceea voi putea să revin în comisia dumneavoastră pentru a vă uh, informa în legătură cu elementele uh, posibile pentru un acord viitor. Știu că există o presiune a timpului, dar uh, președinția acordă acestui subiect uh, o mare atenție și sperăm ca în prima jumătate a anului viitor să se vadă și concluziile acestei discuții. Aș vrea să mai spun ceva Uh, Încercăm să creăm un cadru uh, mai bun uh, pentru alegerile europene, care să devină parte a unui proces credibil în statele membre. Va fi nevoie poate de unele ajustări legislative, dar trebuie să vedem cum se pot implica și parlamentele naționale și, în general, clasa politică. În ce privește dreptul Parlamentului European uh, să organizeze o, um, um, anchetări, audieri, cred că S-au făcut unele progrese și uh, vor fi lansate negocieri oficiale pentru a vă prezenta până la urmă uh, varianta finală a propunerii în acest sens, dar deja uh, procesul de schițare a acestui document a avansat foarte mult. Am fost de asemenea uh, de acord să uh, încercăm să colaborăm între cele trei instituții, Consiliul European, Comisia și Parlamentul, pentru a clarifica uh, toate aspectele interinstituționale, dar cred că a existat și o înțelegere comună Uh, pentru a facilita contactele din timp pentru uh, dosarele uh, care urmează să intre în lucru, pentru a schița deja un cadru în interiorul căruia să putem opera. Deci eu m-aș opri aici și vă mulțumesc Uh, pentru atenție și sper ca uh, să fie organizată această întâlnire cu reprezentanții uh, serviciului juridic cât mai repede cu putință. În ce privește Constituția Europeană și îmbunătățirea funcționării construcției europene pe baza tratatului Ehm, de la Lisabona. Sigur că ehm, va exista raportul doamnei eh, Hübner și al domnului Elmar Brock. Ehm, în stadiul actual pot să confirm că noi, eh, la nivelul președinției, așteptăm cu interes acest raport și după ce va fi adoptat în Comisia AFCO și după aceea în plenară, în uh, primul semestru al anului viitor uh, vom uh, vedea cum putem progresa. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și a fost în linii mari o informare în legătură cu activitatea desfășurată. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc Domnule ambasador, doresc să le explic uh, colegilor care au intrat mai târziu în sală că domnul ambasador uh, Iavorcic uh, din partea președinției slovace va trebui să plece pentru că va avea o întâlnire tripartită. De aceea i-am dat ocazia să vorbească acum ar fi fost singura posibilitate pentru a ne putea de, bucura de prezența domniei sale și mulțumim, domnule ambasador. Uh, sper că uh, veți putea finaliza toate dosarele pe care le-ați menționat. Uh, vă Sigur că vor rămâne și subiecte pe care președinția slovacă nu a putut să le finalizeze în perioada în care a deținut această calitate, dar sperăm că se vor înregistra progrese în perioada următoare. Încă o dată vă mulțumesc toate cele bune pentru ultimele săptămâni ale anului. Stimați colegi, înțeleg că putem începe acum oficial uh, întâlnirea noastră. Aș dori să-i spun uh, la revedere ambasadorului Iavorci, care a reprezentat președinția, dar în același timp să o salut pe vicepreședinta Comisiei Europene, doamna Cristalina Gheorgheva. Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru venire. Aș dori de asemenea să vă informez că, din nefericire, în uh, Consiliul Național Slovac astăzi se votează bugetul pentru 2017 ca atare domnul Robert Madei, care ar fi trebuit să, fie, să coprezideze alături de mine întâlnirea de astăzi, nu a putut să vină. De asemenea, colegii din partea um, adunării naționale din Portugalia um, au o situație asemănătoare. S-a stabilit pentru astăzi votul pe marginea bugetului 2017 2012 și m-au rugat să vă explic de ce astăzi nu pot să participe la întâlnirea noastră. De asemenea, aș vrea să spun câteva cuvinte, să vă amintesc uh, că astăzi ne întâlnim pentru că noi, în calitate de membri ai Parlamentului European, folosim toate platformele potențiale pe care le-am stabilit pentru a avea un dialog politic cu reprezentanții parlamentelor naționale, iar uh, AFCO o dată pe an organizează această întâlnire în uh, cooperare cu parlamentele naționale. Este o întâlnire pe marginea unor subiecte care sunt importante pentru agenda politică a Comisiei AFCO și noi credem că prin această rețea a parlamentarilor naționali putem fi utili cetățenilor, putem contribui la configurarea politicilor europene și uh, putem avea un impact mai uh, mare asupra implementării politicilor noastre la nivel național. Deci eu sper ca întâlnirea de astăzi uh, să fie o întâlnire în plus în cadrul acestor eforturi de a consolida cooperarea între cei care îi reprezintă pe cetățeni pe plan național și de asemenea, aș dori să vă anunț că Probabil în prima jumătate a anului uh, viitor ne vom adresa din nou dumneavoastră, pentru că colegul nostru, Paulo Rangel, pregătește un raport de implementare um, a prevederilor tratatului referitoare la rolul parlamentelor naționale. Și sperăm că uh, Eh, domnia sa va putea să eh, vă viziteze pe rând pe dumneavoastră acasă și sau să vă invite pe, la o întâlnire interparlamentară pe acest subiect cândva în prima jumătate a anului viitor. Deci va trebui să vedem împreună cu dumneavoastră cum doriți să participați la eh, dezbaterea privind uh, subiectele care fac parte din acest raport. După cum știți, întâlnirea de astăzi este structurată în felul următor. Dimineața vom avea o discuție pe marginea a două rapoarte uh, care au fost menționate deja de domnul ambasador Iavorci, care de asemenea sunt parte a cooperării între Parlamente și Consiliul în legătură cu dreptul de anchetă al Parlamentului European. Cel de-al doilea subiect, revizuirea legii electorale din 1976, intenția celor două propuneri este să îmbunătățească impactul, implicarea noastră în uh, domenii care sunt de natură transnațională. De asemenea, drept, este dreptul de anchetă uh, care se referă la uh, cooperare și legea electorală, care de asemenea este deosebit de importantă, mai ales în contextul pe care îl numim noi uh, ca fiind un context cu un uh, oarecare deficit democratic. Uh, ca atare este nevoie de o participare mai intensă. După aceea, în cadrul după amiezii, vom avea o discuție privind evoluțiile viitoare ale Uniunii Europene în legătură cu aspecte constituționale. Vom discuta chestiuni care ă, ă, pot fi analizate într-un cadru legislativ actual Uh, raportul lui Mercedes Bresso și uh, Elmar Brock în legătură cu modul în care putem progresa pe plan european ținând seama de prevederile tratatelor existente și cea de-a doua parte a discuției se va referi la un raport al lui Guy Verhofstadt care trece dincolo de prevederile tratatelor actuale și uh, care se va referi la niște ajustări necesare la nivelul instituțiilor europene pentru ca Europa să răspundă mai bine așteptărilor cetățenilor, dar se va referi și la necesitatea de modificare a tratatelor. Aceste rapoarte vor fi parte a unui proces care va reflecta viziunea Parlamentului privind viitorul Uniunii Europene în contextul uh, schimbărilor care se produc în lume. De altfel, domnul ambasador s-a referit și la uh, documentul uh, de la Bratislava și în martie va fi aniversarea tratatului de la Roma și vor avea loc evenimente Uh, care vor fi organizate acolo la finele lunii martie, dar și în contextul a ceea ce se așteaptă cu uh, nerăbdare uh, activitatea comisiei pe marginea unei cărți albe pentru îmbunătățirea activității instituțiilor europene. Și uh, sigur că vom face referire la aceste demersuri în cadrul dezbaterilor. Aș dori de asemenea să vă informez uh, în legătură cu modul în care dorim să organizăm această întâlnire. Veți avea uh, în uh, dosar uh, un document pe care puteți să-l uh, completați în ce privește uh, repartizarea uh, timpului de intervenție. Deci până la finalul introducerii subiectului în legătură cu care doriți să interveniți, completați acel formular și încercăm după aceea să colectăm uh, aceste uh, solicitări de a interveni pentru a vedea cât timp putem să vă punem la dispoziție pentru intervenție. Pentru că uh, și în parlamentele naționale există sistemul de a repartiza timpul de vorbire. Deci eh, vă invit eh, și eh, pe dumneavoastră și pe doamna comisar și pe domnul ambasador Iavorcic dacă nu va avea angajamente pentru perioada prânzului, să participăm la un prânz comun după sesiunea dimineață. Va fi la nivelul 11 al acestei clădiri în restaurantul deputaților. Deci aceasta ar fi uh, introducerea mea și aș da cuvântul acum uh, doamnei vicepreședinte a Comisiei Europene, doamna Cristalina Gheorgheva. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna Hübner. Multe mulțumiri uh, pentru ocazia de a fi alături de dumneavoastră în această dimineață. Sunt uh, aici în uh, numele prim vicepreședintelui Franz Timmermans. I-ar fi plăcut să fie aici, dar astăzi găzduiește dialogul anual între liderii religioși și m-a rugat să reprezint eu comisia în numele său în deschiderea acestei discuții foarte importante. Stimați eurodeputați, nu o să vă spun nicio noutate, dacă încep cu o declarație foarte simplă. De fapt, lumea, lumea se schimbă foarte repede și multe dintre aceste schimbări sunt pozitive, sunt schimbări în bine. Lumea de astăzi este mai bogată. PIB-ul mondial uh, anual este de 83 miliarde de dolari e uh, o lume care a tras uh, roade de pe urma uh, dezvoltării economice. Să nu uităm că un miliard de persoane au fost scoase din sărăcia extremă în ultimii 10 ani. E o lume în care tehnologia se schimbă și schimbă și felul în care lucrăm și în care trăim. Și aceasta în viața de zi cu zi. Vă pot spune că nepoțica mea m-a învățat Um, sau m-a făcut să văd ce uh, schimbare imensă uh, a intervenit uh, dacă fac o comparație cu copilăria mea. Eu am, i-am spus că la, când eu aveam 5 ani nu erau calculatoare și nu erau nici televizoare și m-a <laughs> întrebat, deci nu aveați decât iPad-uri, tablete. <laughs> Bineînțeles că dacă facem o comparație între studenția noastră și felul în care învia, învață asta studenții, cum uh, uh, se, se face tratament, uh, cum se furnizează servicii, ne dăm seama că transformarea este pur și simplu uh, impresionantă, dar, uh, din păcate, transformarea nu este întotdeauna în bine. E adevărat că suntem tot mai, mai interconectați, bunurile. Uh, bunurile uh, nu cunosc granițe, circulă între uh, continente, dar și uh, lucrurile proaste, ideile negative, de exemplu, nu cunosc granițe. În Europa am văzut cât de important a fost impactul libertății de circulație a persoanelor, care e un fenomen care este în creștere. Dacă vrem să să, să sintetizăm lucrurile, putem spune că lumea de astăzi este mai fragilă, mai vulnerabilă în fața șocurilor provocate de către conflicte, de către războaie chiar în vecinătatea noastră. Deci noi, uh, până la urmă, simțim foarte acut această instabilitate, mai mult decât alte părți din lume, datorită impactului schimbărilor climatice, care nu mai este o problemă de domeniul viitorului. Ne confruntăm astăzi cu ea, simțim consecințele pe pielea noastră și datorită și uh, uh, problemelor financiare faptului că capitalurile uh, circulă pe glob uh, în câteva ore. Când uh, bursa de la Shanghai, vă amintiți, uh, a, s-a prăbușit, în câteva ore, în următoarea dimineață, am simțit-o noi în Europa. Care sunt consecințele sau care au fost consecințele pentru Europa ale acestor schimbări în ultimii șapte ani? Europa n-a făcut decât să treacă să se să vadă cum se perindă crizele. Am avut criza economică, financiară, criza zonei euro, criza din Grecia, criza refugiaților și acum ne confruntăm cu mm, aceste seisme politice, votul din Regatul Unit, de exemplu, mm, cu implicațiile cele mai uh, profunde pentru noi în Europa. ceea ce mă face să mai fac o constatare simplă. Oamenii uh, sunt uh, neliniștiți, le este teamă în Europa, în SUA uh, și cam peste tot. Și această anxietate, această frică s-a transformat într-un teren propice pentru uh, Uh, tendințe politice care trebuie, sunt luate foarte în serios. Populismul, bineînțeles, îl vedem, uh, bate la ușă, peste tot populismul e în, cre- în creștere. Ceea ce înseamnă că pentru mulți dintre noi în Europa ne aflăm într-un moment în care foarte mulți uh, cred că epoca de aur uh, a trecut și că ne aflăm acum într-o epocă a incertitudinii. Ceea ce, din păcate, uh, ne face să uităm cât de bună este Uniunea Europeană. Avem tendința să uităm că, până la urmă, suntem 500 de milioane de europeni, să vedem uh, ce se va întâmpla pe insulele de cealaltă parte a continentului pe viitor, suntem totuși uh, piața, cea mai, uh, piața internă cea mai mare și zona de libertate de mișcare cea mai mare din lume. Uităm de asemenea că suntem totuși cea mai mare economie din lume. Uităm că suntem în continuare extrem de competitivi. Și sigur că e ușor să dai toate aceste avantaje uitării atunci când te afli în, uh, în toiul crizei. Deci, uh, întrebarea pe care trebuie să ne o punem, uh, ce va trebui să facem? Bineînțeles că atunci când lumea se schimbă, Europa trebuie să se schimbe și Uniunea Europeană trebuie să se schimbe, care însă va trebui să fie făgașul pe care trebuie să o luăm, care va fi direcția de schimbare pentru noi și pentru copiii noștri. Sper că această uh, epocă a incertitudinii de Europa se va transforma în era curajului. Curajul de a confrunta problemele cu care ne, afla, ne, ne confruntăm și de a lua decizii pentru ca Europa să fie mai puternică, pentru ca această schimbare să fie pozitivă pentru Europa. O să vă dau punctul meu de vedere și o să mă refer apoi uh, la Cartea Albă. Care este punctul meu de vedere în legătură cu schimbările cele mai uh, grave cu care ne uh, confruntăm și deciziile cele mai dificile? În primul rând, cred că trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană este mai sprintenă, să spunem, în fața acestor uh, șocuri neașteptate și care se suprapun. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să luăm decizii mai repede, să schimbăm deci, uh, direcția dacă e necesară această schimbare și apoi să punem la dispoziția Europei resursele care să permite Europei să facă aceste schimbări. Eu sunt comisar pentru buget și aș dori să transmit un mesaj foarte important parlamentelor naționale. Parlamentul European a făcut cel mai mare serviciu Uniunii Europene când am negociat uh, cadrul financiar multianual uh, actual pentru că Parlamentul European a insistat foarte mult pe flexibilitate în bugetul european. S-a creat această marjă necesară pentru că noi să putem să șlefuim, să luăm deciziile bugetare necesare. Și am reușit astfel să triplăm uh, fondurile pentru migrație, ne aflăm la 16 miliarde acum, înainte eram la sub 5 miliarde când a început această criză a migranților și astfel am reușit să aducem un serviciu cetățenilor nostru, un serviciu foarte important. Să ne axăm doar pe două priorități, nu 20, nu 100, ci două priorități. Ocupare, investiții în ocupare și în creștere economică și uh, abordarea crizei migrației și uh, securității. Când spuneam că Uniunea Europeană trebuie să fie mai sprintenă, mai agilă, sigur că înțeleg că uh, nu, instrumentele pe care le avem la dispoziție nu sunt suficiente și în ceea ce privește bugetul, sper ca următorul uh, cadru financiar multianual va fi și mai în stare să fie un tampon în fața acestor uh, șocuri astăzi un prieten, Mario Monti, o persoană pe care o admir, uh, care este uh, președintele grupului pentru resurse proprii, vă va spune astăzi că va trebui să ne modernizăm bugetul, să vedem cum colectăm bani la bugetul european și, bineînțeles, și cum îi cheltuim. Uh, o a doua condiție necesară pentru ca Uniunea Europeană să redevină de succes – Uh, e clar că trebuie să ne asigurăm că deviza noastră acționăm uh, la uh, nivel mare când e nevoie și la nivel mic trebuie să devină o realitate. Să vedem care sunt acțiunile necesare la nivelul Europei. Trebuie să vă așteptăm pe dumneavoastră ce se face la nivel de stat membru care sunt uh, prioritățile, acțiunile noastre, deci acest proces de selecție trebuie să fie susținut de către procesul decizional uh, democratic. Un proces însă care trebuie să fie mai puțin greoi decât în ziua de astăzi. În al treilea rând, cred că trebuie să putem să ne reinventăm Sunt sigură că în această dupămasă veți uh, discuta această temă atunci uh, când uh, veți dezbate raportul. Contribuția Comisiei noastre la acest proces de reinventare al Europei va fi uh, sub forma unei cărți albe care va fi publicate în martie în legătură cu viitorul Uniunii Europene și viitorul Uniunii Economice și Monetare, un aspect la fel de important Bineînțeles că vorbim de același lucru, dar există totuși uh, specificități în legătură cu dezbaterea legată de dezvoltarea Uniunii Economice și Monetare. În ultimul an ne-am axat foarte mult pe a demonstra, pe a arăta că putem lua decizii rapide și le putem pune în aplicare cu rapiditatea care să țină cont de uh, doleanțele cetățenilor. De exemplu, în mai puțin de șase luni am creat nouă agenție pentru uh, coasta de um, frontieră de șapte ani sunt uh, la Bruxelles și vă pot spune că nu am mai văzut așa o înfăptuire rapidă. Cum am reușit? Consiliul, Parlamentul, Comisia s-au mobilizat pentru că, bineînțeles, că dacă nu ne protejăm granițele externe, granițele interne, uh, care au apărut uh, ca ciupecile după noapte, se vor pereniza. Era foarte important pentru Uniunea Europeană. Întrebarea este însă să vedem cum putem să uh, luăm și punem, să punem în aplicare decizii în alte domenii și cum putem să ne asigurăm că această experiență devine felul uh, obișnuit de a proceda. De ce uh, să fie o măsură excepțională și de ce să nu fie aceasta regula la ordinea zilei? Eu sper că veți discuta Uh, și despre felul în care cum putem să ne apropiem mai mult de cetățenii noștri. În ultimii ani, și nu numai eu am constatat acest lucru, cu toții am constatat acest lucru, din păcate am observat că uh, se dă foarte mult uh, vină vina pe cineva, statele membre dau vina pe Bruxelles, câteodată și uh, Bruxelles dă vina pe statele membre, ceea ce trebuie să, pun, trebuie să se încheie. Deci trebuie să punem capăt uh, acest, acestei vrajbe uh, reciproce, pentru că în uh, marea învolburată pe care trebuie să navigăm astăzi, nimeni nu poate să spună că uh, doar prora bărcii, bărcii uh, se scufundă. Barca se scufundă pur și simplu. În calitate de comisar pentru buget, o să închei cu un buget simplu cu care am început. Avem nevoie de bani, avem nevoie de fonduri pentru a face față provocărilor de azi și de mâine, dar e nevoie și mai mult de unitate. Uh, unitate între statele membre, unitate între instituțiile europene și unitate între uh, cetățenii europeni, astfel încât să facem față și să contrăm uh, neliniștea și anxietatea care îi îngrijorează atât de dureros pe mulți. Thank you, Commissioner. We normally do not... Mulțumesc, doamnă comisar. De obicei nu sunt aplauze în sală, dar ați auzit tropote de aplauze. A fost foarte interesant mesajul dumneavoastră. Întotdeauna dezbaterea bugetară este foarte spinoasă, este foarte importantă și astăzi, dar, dar faptul că ați vorbit de, despre această carte albă pe care o, pregătește Comisia, ne bucură pentru că e foarte important să vedem cum putem să tra- transformăm această carte albă într-o foaie de parcurs, uh, foaia de parcurs de la Bratislava împreună cu alte foi de parcurs care să ne ducă înspre viitor și spre schimbările atât de necesare. Mulțumiri călduroase din partea mea. Doream să vă spun că dacă doriți uh, să rămâneți, sunteți mai mult decât bine primite. Dacă doriți să plecați, e sigur că sunteți liberă. Uh, e la latitudinea dumneavoastră. Dragi colegi, deci voi trece la primul punct de, de pe ordinea de zi, dreptul de anchetă și dau cuvântul în primul rând lui uh, Ramon Haureghi, dar în timp ce colegul Haureghi vorbește, v-aș ruga să ne uh, să vă anunțați la cuvânt să vedem uh, cum arată lista și cât timp putem acorda fiecărui vorbitor. Acest dosar care durează de la sfârșitul mandatului precedent e extrem de important pentru noi. Este unul uh, și dintre dosarele cele mai uh, spinoase. Chiar procedura din tratat pentru ca această legislație să fie funcțională. Procedura este foarte greoaie, dar bineînțeles că există diferențe foarte clare câteodată pe fond între instituții, mai ales între Consiliu și Parlament. Ceea ce, bineînțeles, că adaugă un, uh, o dificultate suplimentară care spuneam că decurge în mod intrinsec uh, chiar din tratate. Și spun acest lucru pentru a evita ca Ramon să ne vorbească doar despre aceste dificultăți. Sper că veți uh, da dovadă de spirit constructiv, dar uh, vă pot spune că tocmai datorită acestor diferențe de opinii, în ultimii doi ani nu am putut face progrese. Iar președinția slovacă ne-a înlesnit uh, munca apreciem acest efort, dar vă pot spune că calea de bătut care ne așteaptă este încă lungă și Mm, trebuie să înțelegeți că există anumite mm, probleme în Europa care, fără acțiune la nivel european, la nivel supranațional, nu vor putea fi soluționate. Uh, uh, comisiile Panama Papers, taxe, uh, Volkswagen au arătat acest lucru. Este vorba de chestiuni care sunt foarte importante pentru cetățenii europeni și pentru Uh, ce cred cetățenii că putem face noi pentru ei. Și de aceea avem nevoie despre uh, avem nevoie de această legislație privind dreptul de anchetă pentru a vă însoți și la nivel național. Uh, cu toții împărtășim aceeași viziune, același mod de lucru și de aceea am hotărât să punem acest subiect pe ordinea de zi în dezbaterea noastră comună. Aș dori să dau cuvântul acum lui Ramon Haureghi, care este raportor pentru acest dosar extrem de dificil. Ramon. Președinta. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Și bună ziua, doamnă comisar, bine ați venit. Mulțumesc și bun venit totodată tuturor reprezentanților parlamentelor naționale. Dezbaterea care ne reunește astăzi decurge dintr-un drept. Și asta pentru că Parlamentul European pentru a regl- dorește să reglementeze comisiile de anchetă. Știți că acestea reprezintă, prin excelență, unul din drepturile parlamentare și corespund sarcinii de control parlamentar. Parlamentul are o serie întreagă de drepturi pentru a ancheta atunci când se aduce atingere drepturilor sau se le aplică necorespunzător legea. Tratatul de la Lisabona a dat Parlamentului European dreptul asupra câtorva subiecte unde acesta are inițiativă legislativă, pe lângă legea electorală. Uh, aceasta este una, unul dintre punctele unde avem drept de inițiativă. Cu privire la celelalte, evident, așteptăm propunerile Comisiei. Și atunci când am început reglementarea acestui drept de creare a Comisiei de anchetă, ne-am lovit de o problemă politică de prim nivel, deoarece Consiliul European, care reunește cei 28 de membri, nu este de acord cu uh, capacitatea pe care trebuie să dorește Parlamentul să-și o acorde sine însuși pentru a crea aceste comisii de anchetă și cu puterile pe care comisia de anchetă ar putea să le aibă. Pe de altă parte, există zone de mm, conflict, aș zice, cu puterile statelor membre și cu parlamentele naționale. Uh, și, deși cu Comisia dialogul a fost unul fructuos, pozitiv, aș spune, Consiliul limitează sau pune la îndoială capacitatea legislativă pe care dorește să și-o atribuie Parlamentul pentru a putea ancheta. Uh, dorim uh, părerea noastră în acest subiect, prin uh, urmare să vă spun cum stau lucrurile. Consiliul, atunci când negociază cu Parlamentul, ne spune statele nu vor ca această instituție să aibă acest nivel, această putere de anchetă. Deci vorbim întotdeauna de instituții europene, dar este posibil ca o disfuncție a uh, instituțiilor europene să afecteze unul sau mai multe state membre. Acest lucru se poate întâmpla. E posibil ca statele să nu funcționează în mod corespunzător și atunci Comisia de Anchetă a Parlamentului European se duce într-un stat membru și cere să se ia anumite măsuri. Atunci când reglementăm aceste competențe, vorbim de pildă de dreptul pe care Parlamentul îl cere uh, statelor membre pentru a furniza informații către Comisia de Anchetă a Parlamentului European cu privire la un subiect care a făcut obiectul creării unei comisii de anchetă. Concret, articolul 12 al regulamentului nostru spune că în cazul în care se încalcă dreptul uh, Uniunii sau are loc uh, un act de administrație necorespunzător care implică răspunderea unei instituții a unui stat, unui stat membru, Comisia de Anchetă a Parlamentului European poate solicita Parlamentului țărul, statului respectiv, Parlamentului Național, așadar, să coopereze la anchetă. În acest sens, Parlamentul European poate să încheie acorduri interparlamentare cu parlamentele statelor membre. Și aici apare prima chestiune. Este oare rezonabil, după părerea noastră, ca parlamentele naționale ele trebuie să coopereze cu Parlamentul European în momentul declanșării anchetei? în urma uh, unei uh, disfuncții în cadrul Parlamentului Național. Conform articolului 13, uh, se reglementează competența Parlamentului European de a face anchete la fața locului, în teren. Și întrebarea este cum ar putea fi prezentă Comisia Parlamentului European în statul membru respectiv, oricare ar fi el, pentru a face respectiva anchetă la fața locului și a vedea dacă uh, respectiva acțiune necesită o inspecție aprofundată. Și dacă dumneavoastră considerați că este bine ca Parlamentul European să se deplaseze la fața locului. Articolul 14 vorbește despre furnizarea elementelor, documentelor. Este un element cheie pentru orice anchetă. Comisia Parlamentului European ar solicita statului membru respectiv sau statelor membre fiindcă adesea e vorba de mai multe state care uh, fac obiectul unei anchete. Și atunci, conform uh, normelor europene, trebuie uh, ca aceste documente să fie furnizate, dar aici apare un conflict cu dreptul național care să care face dificilă furnizarea acestor documente, mai ales când ele sunt considerate confidențiale. și aș putea să continui vorbindu-vă despre martori. Conform normelor Parlamentului European, Comisia poate solicita oricărei persoane, oricărui cetățean european să vină în fața Comisiei de Anchetă ca martor. E vorba de articolul 15. Acest articol obligă orice persoană convocată să se prezinte în fața Parlamentului European. Iar Comisia de Anchetă a Parlamentului European va transmite autorității natural, naționale competente a statului membru în care se uh, locuiește persoana respectivă, va transmite respectiva cerere și conform principiului cooperării și conform dispozițiilor legale aplicabile, autoritățile naționale vor solicita persoana respectivă să se prezinte în fața Comisiei de Anchetă respectăm dreptul autorității naționale să convoce persoana pe care Comisia de Anchetă dorește să o interogheze. De asemenea, Comisia de Anchetă poate solicita unor funcționari ai uh, guvernelor statului membru respectiv, funcționari sau reprezentanți ai guvernului, le poate solicita acestora să uh, depună și ei mărturie în fața comisiei de anchetă. Și în acest sens se pune aceeași problemă. Această convocare trebuie făcută prin intermediul guvernului statului membru. Și um, e vorba de capacitatea de coerciție a Comisiei de Anchetă, adică de a face presiune asupra persoanelor sau funcționarilor convocați. Fiindcă dacă nu avem oarecare capacitate de a impune sancțiuni, persoanele convocate pot foarte bine să nu țină seama de convocarea noastră. Așadar, Așa cum comisiile de anchetă ale parlamentelor naționale au capacitatea de a sancționa o persoană care refuză să coopereze și să răspunde la convocare, noi considerăm că și Parlamentul European trebuie să respecte legislațiile naționale și să solicite parlamentelor statelor membre să aplice același regim de sancțiuni persoanelor care refuză să colaboreze cu Comisia de Anchetă, fiindcă altfel vă dați seama că nimeni nu ar uh, ține seama de solicitările noastre. Deci este vorba de o cooperare cu statele membre pentru ca sistemul uh, fiecărui stat membru folosit de acesta pentru uh, a sancționa genul acesta de comportamente să fie acceptat și de Parlamentul European. Nu vrem să creăm un sistem de sancțiuni europene deloc, nici măcar nu avem dreptul, oricum. Știm că aceste competențe țin de parlamentele naționale. Însă, dacă în cadrul cooperării solicităm mai multor state membre să aplice sistemul creat de ele pentru sistemele de pentru comisiile de anchetă ale parlamentelor respective, e bine, vrem ca același lucru să se aplice și atunci când Parlamentul European uh, solicită o cooperare. Închei, doamnă președinte, imediat. În sfârșit, ceea ce vrem este să avem opinia dumneavoastră fiindcă se întâmplă adesea să spunem că Consiliul, nu atât Comisia cât Consiliul, să aibă obiecții gra- serioase atunci când Parlamentul European vine cu o reglementare de genul acesta și nu putem fi de acord cu acest lucru. Și nu putem să aprobăm acest lucru fără acordul Consiliului deoarece tratatul de la Lisabona impune ca această lege pentru Comisia de Anchetă a Parlamentului European să facă obiectul unui acord prealabil cu Comisia și cu Consiliul. Iar Consiliul ne spune, statele membre nu sunt dispuse să accepte, cum să zic eu, această putere pe care voi vă atribuiți ca Parlament, putere de anchetă, care poate surveni. Există două comisii de anchetă, una pe uh, documentele Panama și alta uh, privind emisiile de dioxid de carbon. Și au existat uh, comportamente uh, incorrecte ale uh, parlamentelor naționale într-o încercare de a controla emisiile auto. Uh, Iată așadar că este dezbaterea pe care ne dorim să o avem aici și ne dorim să auzim um, părerile dumneavoastră. Acestea au fost explicațiile mele conform sugestiei Parlamentului. Mulțumesc frumos! Avem uh, un director responsabil din cadrul Comisiei Europene pentru relații interinstituționale, care acopere și problema parlamentelor naționale. Înțeleg că așa este. Mulțumesc frumos. Dacă doriți să mai spuneți ceva, sunt sigură că domnul director uh, va fi gata să reacționeze. Văd doar patru persoane care doresc să intervină, așa e pe lista mea. Înțeleg că subiectul nu este unul popular sau parlamentele naționale nu sunt foarte interesate de el. Uh, nu se întâmplă prea des asta, nu se întâmplă niciodată în uh, Parlamentul uh, European. Uh, nu mi s-a mai întâmplat să nu fie limită de timp pentru intervenții, dar pentru că suntem puțini, eu nu o să vă impun o limită de data aceasta, însă vă rog să respectați subiectul. Încep cu domnul Așbali Andronius din Lituania. Aveți cuvântul. Îmi pare rău, doamnă președintă. Am cerut uh, uh, să intervin la punctul următor al discuției noastre. A, deci e și mai simplu. Atunci, domnul Cagimir Șiadovski. Dragi colegi, Acest subiect uh, demonstrează foarte clar problemele constituționale și dilemele interinstituționale în relațiile dintre Uniunea Europeană și statele membre. Aș dori să repet ceea ce am spus cu alte ocazii vis-a-vis -vis de raportul uh, colegului nostru pe tema puterilor de uh, anchetă ale Parlamentului European. În principiu, trebuie respectată limita, autolimitarea competențelor instituțiilor europene. Puterile de anchetă ale Parlamentului European trebuie să se limiteze la instituțiile europene, la fel cum organismele naționale au competențe limitate care acoperă doar autoritățile și instituțiile naționale. Evident, lumea nu este ideală. Pot uh, exista extensii ale domeniului de aplicare al instituțiilor naționale, dar uh, acest principiu al separării competențelor trebuie respectat. Aceste puteri sunt uh, ca și cele ale autorităților penale. Prin urmare, nu mă surprinde uh, scepticismul Consiliului vis-a-vis -vis de aceste propuneri. care uh, spune că Parlamentul European ar controla miniștrii sau alți funcționari ai statelor membre, care sunt state naționale. Aș sugera, așadar, o auto impunerea uh, automată a unor limite pentru ca dosarul să poată progresa. Cu toate acestea, este interesant să aud uh, care sunt părerile uh, parlamentelor naționale. Domnul Antic din Spania, Antic Francesco. Sí, <clears throat> muchas gracias. Mulțumesc frumos! Mai întâi, uh, vă spun că sunt de acord cu obiectivul raportului. Cred că parlamentele naționale trebuie să colaboreze în cadrul uh, dreptului de anchetă al Parlamentului European. Astfel încât uh, activitățile Uniunii Europene și ale statelor membre să poată fi um, responsabilizate mai mult. Astfel, gestionarea politicilor europene ar funcționa mai bine. Totodată, acest lucru ar trebui să ducă la o mai bună transparență și, astfel, am putea să vedem clar care sunt schimbările necesare și, totodată, am putea să vedem clar că lucrurile se fac așa cum trebuie. Cred că, într-adevăr, avem nevoie de mai multă Europa, de mai multe eforturi pentru a reuni toate, pentru a armoniza toate aceste lucruri. Și atunci e bine să ne dotăm cu instrumentele necesare pentru îndeplinirea acestor obiective. Sigur, trebuie să există un respect al uh, competențele comune și ale diverselor parlamente. Este normal să existe anumite uh, fricțiuni între lucruri, între aspecte. Dar uh, cred că trebuie să le rezolvăm și să deblocăm lucrurile colaborând și organizând genul acesta de reuniuni, unde toată lumea să-și uh, poată aduce contribuția și împărtăși ideile. Așadar, sprijin ideea de a lucra în acest uh, sens, fiindcă, după cum spuneam, este un mod de a lucra pentru binele comun, foarte important pentru mine Mulțumesc. Uh, nu știu dacă este cineva de la parlamentele naționale. Văd că nu. Nu mai e nimeni nici din partea Parlamentului European. Așa că îl rog pe domnul Enrico Forti, pentru că e vorba de o procedură unde Parlamentul are nevoie de opinia constantă a Parlamentului și a uh, Consiliului și a Comisiei. Așa că o să-i dau uh, domnului cuvântul. Mulțumesc, vreau să folosesc ocazia acestui schimb de vedere între parlamentele naționale și Parlamentul European. În legătură cu uh, uh, acest subiect, dreptul uh, de a ancheta avem o ocazie de a înregistra progrese, pentru că este un regulament care a putut să faciliteze organizarea unor anchete dar există uh, puncte forte, puncte slabe pe care le putem uh, constata în ce privește accesul la documente, uh, poate că este nevoie de o modernizare a practicilor când este vorba de întreaga derulare a procesului de anchetă. Deci există ocazii de a moderniza acest regulament. Iar atunci când modernizezi un regulament, trebuie să întreprinzi o serie întreagă de acțiuni. În primul rând, dialogul poate se dovedi a fi foarte util deci uh, veți avea ocazie și mai târziu să faceți observațiile dumneavoastră, comentariile dumneavoastră în legătură cu modul în care autoritățile europene și autoritățile naționale conlucrează în derularea acestor anchete. Dar mai există și un element care a devenit uh, vizibil când am discutat cu președinția slovacă, să ne învățăm lecțiile, pentru că uh, există două comisii de anchetă foarte active care sunt active în clipa de față. Comisia uh, EMIS, care va elabora un raport curând, de comisie um, care urmează să își finalizeze finalizeze concluziile anul viitor, în 2017. Deci, deci din punctul nostru de vedere, este limpede că uh, ar fi o revizuire salutară în baza experienței dobândite. Iar în ce privește colaborarea cu parlamentele naționale, uh, pe care am declanșat-o ca urmare a prezentării făcute privind stadiul uh, Uniunii trebuie uh, transmițând mesajul privind starea Uniunii să avem în vedere și faptul că Uh, am efectuat aproape 500 de vizite oficiale sau mai puțin oficiale pentru contacte cu reprezentanții parlamentelor naționale. Deci acordăm uh, mare atenție colaborării cu parlamentele naționale și eu cred că și în uh, legătură cu acest dosar menținerea contactelor va fi foarte importantă. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul din nou raportorului. Aș vrea să spun un lucru care sper să fie perceput pozitiv. În acest dosar nu ă, este vorba despre un rol direct al parlamentelor naționale, pentru că este uh, Eh, deci, spre deosebire de situația legii electorale, unde avem eh, propuneri și de proceduri naționale în ce privește ratificarea legii. Aici este vorba de o relație dintre Consiliu, Comisie și Parlamentul European. Este o nevoie de consimțământ din partea Consiliului și eh, Consiliul lucrează, după cum știți, cu majoritate calificată în adoptarea deciziilor. Dar eu cred că uh, dumneavoastră, reprezentanții parlamentelor naționale, puteți să mențineți legătura cu guvernele dumneavoastră în legătură cu poziția guvernului național față de acest dosar, pentru că avem un interes comun cu reprezentanții parlamentelor naționale să progresăm în chestiuni care par a fi foarte importante pentru cetățean. Uh, pentru că uh, ei sunt interesați de modul în care guvernul lor și instituțiile european, europene tratează subiectele care uh, sunt percepute ca fiind foarte importante pentru ei. Deci există comisii ale Parlamentului European care se străduiesc să uh, Uh, rezolve problemele legate de inechități în sistemul de uh, impozitare, pentru că a fost menționată această comisie care analizează acum uh, efectele Panama Papers și a acestui tip de paradis fiscal. Deci, este este uh, important ca Parlamentul European să rezolve chestiuni care sunt importante pentru cetățean. Bun, uh, dau cuvântul acum raportorului Ramon. Mulțumesc foarte mult pentru opiniile exprimate, pentru uh, contribuțiile dumneavoastră, chiar dacă nu au fost multe contribuții. Dar aș dori să mai fac trimitere la trei chestiuni care, din punctul meu de vedere, sunt importante. Tratatul de la Lisabona nu uh, a conferit întâmplător Parlamentului European posibilitatea să exercite un asemenea drept de anchetă. Parlamentul European reprezintă cetățeanul european. Noi suntem aleși în Europa și avem 500 de milioane de alegători. Deci, avem o legitimitate politică în activitatea noastră, iar sarcina noastră este să-i reprezentăm pe cetățeni în Parlament. Și asta este o legătură strânsă cu dreptul de anchetă, ca în orice Parlament din lume, de altfel. Deci, nu întâmplător, tratatul de la Lisabona a conferit Parlamentului European acest drept de anchetă. Aceasta ar fi prima mea observație. În al doilea rând, nu vrem să introducem un, uh, o nouă legislație europeană care să încalce într-un fel competențele unui stat membru ci nu dorim să ne amestecăm în dreptul penal din statele membre. Acestea sunt competențe ale statelor naționale. Uh, deci uh, nu vom încălca niciun fel competențele lui Parlament Național în anchetele pe care le derulăm. Dar dacă ancheta declanșată se va referi la uh, unul din statele dumneavoastră, atunci se va aplica uh, sistemul parlamentar sau dreptul penal din stata, statul respectiv pentru persoanele care ar urma să compară în fața uh, organului nostru de anchetă. Despre ce este vorba? Cu câteva luni în urmă în Europa uh, a izbucnit un scandal mare, scandalul denumit LuxLeaks un stat sau mai multe state și da, este vorba de mai multe state, chiar de multe state, au uh, derulat o politică fiscală pe care noi uh, o considerăm a fi neloială față de alte state vecine. Putem să o denumim astfel, pentru că mari corporații pot să activeze uh, într-un stat membru vând anumite avantaje. Deci, uh, noi nu am înființat Uh, o comisie de anchetă, dar uh, am uh, înființat un grup informațional în problemele LuxLeaks. Iată că acum avem o subcomisie care analizează scandalul Panama Papers. Să ne imaginăm că în domeniul agriculturii, de pildă, ar fi înființat uh, uh, un sistem în anumite state membre care să ducă până la urmă la um, înșelătorii, la escrocherii când e vorba de transpunerea în practică a politicii uh, agrare. În cazul acesta, sigur că trebuie să anchetăm situația întrebarea care se pune este care sunt uh, competențele pentru că sigur că trebuie să fie competențe uh, care să fie puse de acord în raport cu Comisia și cu Consiliul în legătură cu documentele care ar fi necesare, dacă e vorba de documente confidențiale, este limpede că ele trebuie să fie protejate corespunzător sau dacă un martor dorește ca depoziția sa să nu fie publică acest drept trebuie să fie recunoscut. Iar aceste lucruri, cum spuneam, trebuie să fie puse de acord între cele trei instituții, limpede. Dar nu cred că se poate pune sub semnul întrebării dreptul Parlamentului eh, European de a organiza asemenea anchete dacă o țară încalcă dreptul comunitar, indiferent unde se întâmplă acest lucru, pentru că cetățenii europeni doresc să știe dacă Parlamentul European reacționează corespunzător față de situații scandaloase ca cele pe care eu le-am menționat deja. Deci ă, trebuie să uh, avem o reacție care să ducă la uh, o corectare a situației uh, de încălcare a dreptului comunitar. Acesta este uh, punctul meu de vedere și vă mulțumesc pentru colaborare. Președinte, mulțumesc. Deci închei dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi și aș trece la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre din această dimineață, discutarea revizuirii uh, legii electorale a Uniunii Europene. Ne un uh, Jo Leinen uh, din Germania este raportor din partea grupului socialist și aș dori să vă amintesc că au existat deja o serie de uh, înscrieri la cuvânt, dar Poate că dacă uh, în timpul expunerii mai dorește cineva să intervină, vă rog să ne comunicați uh, această înscriere la cuvânt. Deci și legea electorală, ca și uh, dosarul precedent, presupune o procedură legislativă specială poate fi inițiat uh, demersul în Parlamentul European. Știți că Parlamentul European are drepturi limitate de inițiativă când e vorba de legislație, dar articolul 223.1 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene în uh, cazul uh, legii electorale permite Parlamentului să elaboreze o propunere care după aceea urmează să fie uh, votată în plen, unde este nevoie de majoritate simplă ceea ce eh, obținem de obicei, după aceea documentul ajunge eh, la Consiliu și revine din partea Consiliului ca o propunere a Consiliului care necesită în Parlament majoritatea absolută. Deci provocarea în final este mai mare pentru Parlament. Iar după aceea, ă, respectiva propunere legislativă trebuie să fie ratificată. Noi îi spunem ratificare, dar putem, ă, conform diverselor prevederi constituționale din statele membre, să aibă o altă denumire. Deci procedura este foarte diferită, este nevoie de o colaborare mai strânsă între toate instituțiile europene, pentru că în cadrul procesului și Comisia Europeană este implicată cu dreptul de a comenta pe marginea acestui dosar. Iar noi, ca uh, membrii ai Parlamentului, conform procedurii pe care am menționat-o, am avut o uh, să avem două abordări. Conform tratatului, putem uh, aborda această propunere ca o procedură uniformă uh, pentru uh, alegerile europene uh, vis-a-vis -vis de soluțiile naționale sau de tradiția națională sau putem să ne bazăm pe o serie de principii comune, totuși să ne permitem anumite flexibilități vis-a-vis -vis de specificitatea statelor membre. Deci, noi am optat până la urmă la o procedură mai simplă, pentru a menține ceea ce uh, considerăm noi că ar fi uh, consensual între statele membre, dar care uh, poate nu va fi uh, atât de uh, susținut ca procedură de anumite state membre. Dar uh, ne-am dorit să fim foarte pragmatici ca propunerile noastre să ofere soluții pragmatice pentru a moderniza ceea ce există deja, pentru că e vorba de un document din 1976 privind alegerile europene, dar între timp dimensiunile Uniunii Europene s-au schimbat, lumea s-a schimbat, provocările uh, care se află în fața noastră în Uniunea Europeană s-au schimbat. Deci, uh, trebuie să ne gândim la legătura dintre Uniunea Europeană și cetățeni de aceea, adaptarea cadrului legislativ este atât de importantă. Și doamna comisar a spus, lumea se schimbă și Uniunea Europeană se schimbă și noi poate trebuie să ne adaptăm la aceste schimbări, inclusiv la relațiile cu cetățeanul european. Deci, abordarea noastră, pe scurt, permite uh, o uh, marjă de libertate în legătură cu organizarea uh, alegerilor la nivelul statului membru, dar trebuie să respectăm totuși un set de principii. Iar pentru alegerile din 2019 trebuie să ne dorim ca participarea la vot să fie cât mai mare, și uh, ca uh, propunerile să fie luate mai în serios pentru a mări baza democratică. Deci noi am uh, propus o serie întreagă de subiecte concrete, poate că mulți dintre dumneavoastră care v-ați înscris la cuvânt le-ați studiat și așa cum a spus și domnul ambasador Iavorcic, a existat o abordare foarte serioasă din partea președinției slovace pentru această propunere a Parlamentului European. Am încercat să lucrăm cu uh, președinția luxemburgheză încă, după aceea cu președinția daneză și iată acum, în perioada președinției slovace, am constatat că există un mare angajament, că s-au făcut multe eforturi începând cu iulie, cu președinția slovacă. Au existat multe reuniuni în cadrul grupurilor de lucru și domnul ambasador a menționat că mâine la nivel uh, Coreper, primul nivel politic, uh, uh, va analiza aceste propuneri. Deci noi sperăm ca în perioada președinției malteze acest uh, portofoliu să fie finalizat pentru că poate că unii dintre dumneavoastră știți în unele din țările dumneavoastră procedurile de implementare pe plan uh, național uh, durează destul de mult și ne-am dorit ca această implementare să aibă loc la timp uh, pentru ca viitoarele alegeri europene să poată să se deruleze în baza acestei noi legislații. Acest lucru este foarte important. Și înainte de a da cuvântul lui Jo Leinen, privind detaliile regulamentului, aș dori să mai menționez un aspect care uh, este legat de faptul că noi am discutat această propunere și cu liderii grupurilor politice pe plan european, cu uh, secretarii generali ai partidelor și am primit o susținere puternică pentru unul din subiectele care pot să facă partidele politice uh, mai vizibile în cadrul alegerilor europene, să există nume și logo-uri pe listele de vot, pentru că cetățenii au dreptul să știe și din ce grup politic face parte persoana pe care o vor alege ca membru în Parlamentul European. Deci, am avut din acest punct de vedere observații venite din partea uh, partidelor politice. Dar eu, dacă ești pregătit să-ți prezinți propunerile, îți dau cuvântul. Bună dimineața tuturor! Cred că uh, acest forum este forumul corect pentru a putea vorbi despre o reformare a legii electorale uh, pentru Parlamentul European, pentru că avem o responsabilitate comună, iar apelul către cetățene și cetățeni de a participa la alegerile europene să poată deveni o poveste de succes. Ehm, ca aceste alegeri să fie luate în serios, să nu fie considerate a fi alegeri de eh, clasa a doua pentru că uh, este foarte important multe uh, uh, reguli și legislație care după aceea se aplică celor 500 de milioane de cetățeni europeni uh, urmează să fie elaborate și uh, prin contribuția Parlamentului European. Tocmai de aceea alegerile europene ar trebui să se bazeze pe o lege îmbunătățită, care are încă multe deficiențe. Spuneam, uh, în clipa de față, acționăm în baza unei legi electorale din 1976, deci au trecut 40 de ani de atunci și prea puține uh, s-au schimbat um, uh, în procedura electorală și am constatat că în alegerile europene există o serie de probleme care trebuie să fie învise. Uh, spun și celor sceptici care poate vor lua cuvântul după aceea, nu este o deficiență care ține doar de proceduri, care ține și de conținuturile politicii europene, dar și procedurile sunt importante. După dezbatere îndelungate, am făcut o propunere care este formată din 16 elemente Știm că uh, nu uh, toate aceste aspecte pot fi uh, rezolvate în cadrul acestei întâlniri, pentru că este nevoie de consensul celor 28 de state membre la nivelul Consiliului, iar când e vorba de consens, atunci, până la urmă, consensul se bazează pe uh, un numitor comun și nu pe ansamblul propunerilor. Dar oricum, uh, alegerile europene uh, vor trebui să aibă un impact uh, pe plan continental și poate că va fi nevoie de o viitoare viitoare convenție europeană care să definitiveze lucrurile. Oricum sunt recunoscător președinției slovace care încă din prima zi de preluarea mandatului uh, și-a uh, îndreptat atenția spre acest proiect de lege, pentru că dacă nu terminăm uh, până la finele anului 2017, această lege nouă nu va putea să fie baza alegerilor din 2019. Uh, Încă din 2018 se va vorbi despre viitoarele alegeri europene și tocmai de aceea sunt recunoscător angajamentului uh, arătat de actuala președinție de a găsi cel mai mic numitor comun. Am ales trei categorii pentru îmbunătățirea legii. Prima ă, aș denumi o ă, transparență, transparența pregătirii alegerilor europene. Pentru că există diferențe foarte mari. În Marea Britanie, candidații sunt ă, desemnați de către aproape toate partidele cu un an înainte. În țara mea, cu un avans de șase până la nouă luni în candidații află, candidez pentru alegerile europene, pot să încep campania electorală, pentru că și circumscripțiile electorale sunt mai largi, mai mari decât la alegerile naționale. Dar există și țări în care cei care urmează să fie desemnați cu două săptămâni înainte încă nu știu că vor fi propuși de partide. Deci ă, este nevoie și de un registru cu candidați care să existe din timp, să ne gândim la standarde minime care să fie respectate. După aceea, doamna Hübner a spus deja, Vorbim despre alegeri europene, dar nu avem alegeri europene, avem alegeri în 28 de state membre în care există 28 de, stat, de legi ă, electorale diferite, 28 de registre cu candidați diferite. Deci eh, nici campania electorală nu se prea derulează pe plan eh, comunitar. Dar ar trebui, eh, cum se spunea, să existe măcar o vizibilitate a celor care vin din partea partidelor care fac parte din familia partidelor europene iar printr-un logo ar fi uh, binevenit uh, prezentarea candidatului, inclusiv atunci când el este prezent în programele de televiziune, ca să fie clar că e vorba de reprezentantul unei familii europene. Ce, până la urmă, uh, ei, uh, când devin membri Parlamentului European, majoritatea fac parte din familia partidelor politice europene. Doar puțini Uh, rămân neafiliați. Deci să existe această legătură uh, cu uh, familia partidelor europene. Liste europene, de asemenea, au făcut parte din propunerea noastră, dar se pare că nu reușim să le impunem pe plan național. A fost o iluzie. Și cea de-a treia chestiune, și voi încheia prezentarea mea cu menționarea acestei chestiuni, este valoarea egală a uh, votului. Am avut uh, două propuneri reprezentarea femeilor și bărbaților în Parlament să fie una echitabilă, pentru că și în tratatele noastre este prevăzut uh, principiul nediscriminării dintre bărbați și femei. Dar și în multe state membre există proceduri din acest punct de vedere pentru o reprezentare egală. Iar cea, eh, cel de-al doilea principiu, eh, valoarea egală a votului dat. Suntem 500 de milioane de cetățeni dar pentru acești 500 eh, de milioane avem 751 de eurodeputați în unele țări, cu foarte puține voturi proporțional cu numărul cetățenilor, poți obține un mandat de eurodeputat pentru că nu este stabilit un prag minim. În alte țări este nevoie de mult mai multe voturi din partea cetățenilor pentru a primi un mandat de eurodeputat. Dar părerea noastră este că trebuie ca în toate cele 28 de state membre să se uh, introducă un prag minim obligatoriu pentru uh, numărul voturilor de care dispune un viitor eurodeputat. Veți găsi în documentele distribuite propunerile noastre și ne-a bucurat foarte mult dacă președinția slovacă va uh, reuși să scoată din grupurile de lucru acest document la nivel european uh, pentru ca după aceea și dumneavoastră în parlamentele naționale să uh, vă luptați pentru transpunerea în practică a prevederilor. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. Mulțumesc. Șapte persoane s-au înscris la cuvânt, ceea ce înseamnă că putem da fiecăruia cinci minute, dacă doriți, poate chiar mai mult. Domnul Ajubalis ia primul cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând, ar trebui să ne întrebăm de ce avem nevoie de o revizuire a legislației electorale europene. Nu funcționează procesul uh, electoral uh, în statele membre, oare? Eu nu am uh, auzit despre astfel de probleme, dar ni se prezintă argumente rezonabile în legătură cu uh, distanța între cetățeni și Uniunile Europene sau instituțiile europene și cred că ar trebui să analizăm în mod critic situația. Aș dori să vă reamintesc de viza Uniunii Europene. Uniți în diversitate. Sau unită în diversitate a încercat să impui uh, o reformă electorală în toate statele membre uh, înseamnă că te opui diversității uh, culturilor și tradițiilor democratice și electorale ale statelor membre. Și cred că această uh, uniformizare ar uh, duce la o fărâmițare a partidelor europene uh, în detrimentul reprezentării la Parlamentul European. S-ar pune în pericol partidele din uh, țările mici, uh, din statele mici europene ne dorim, oare, acest lucru? Ne dorim să trecem înspre o dominare uh, de către două sau trei uh, familii politice și uh, care să nu reprezinte diversitatea ideilor care reprezintă miezul procesului politic european. Această criză, deficitul democratic și lipsa de încredere a cetățenilor în instituțiile europene sunt probleme care trebuie să fie uh, soluționate. Dar uh, nu putem uh, să nu ținem cont de diferențele dintre statele membre și popoarele europene. Pentru că până la urmă nu vom obține decât un nou val de proteste, atât la nivel național cât mai ales la nivel european. Și de aceea nu putem avea o dezbatere în legătură cu o reformă a sistemului electoral european fără să ne asigurăm că statele uh, națiune nu sunt reprezentate la nivelul cel mai înalt și fără ca cetățenii europeni să nu se facă auziți. În aprilie, doamnă președinte, Comisia Electorală de la Parlamentul nostru, după consultarea cu celelalte uh, comisii parlamentare și partidele politice care sunt reprezentate în Parlamentul nostru, s-a votat un aviz politic în ce privește revizuirea acestei legislații electorale. După cum știți, avizul nostru este negativ și uh, prudent în același timp. Mulțumim foarte mult. Domnul Istvan Holic din Ungaria acum. Bună ziua, doamnă președinte. Vă mulțumesc că mi acordat cuvântul. În primul rând, aș dori să fac o observație politică uh, la începutul intervenției mele. Sunt de acord cu domnul Iolainen, care spunea că participarea la alegerile europene este mult prea scăzută. Însă considerăm că acest fapt uh, se datorează nu legislației electorale europene, care nu ar fi modernă, ci că există motive mult mai uh, profunde în legătură cu această neparticipare la vot. Cetățenii europeni nu vor merge la urne pentru că uh, legea electorală va fi mai modernă, ci pentru că cetățenii nu mai au încredere în instituțiile europene. Iar noi considerăm că modernizarea legislației electorale nu va uh, soluționa această problemă. Cu toate acestea, noi considerăm că Sigur că e bine să revizuim și eventual, dacă este necesar, să modernizăm legea electorală. Cu toate acestea avem însă o problemă de principiu, respectiv că această reglementare obligatorie a prevederilor din state membre nu este înțeleaptă. Dacă am putea avea doar recomandări, am fi cu totul de acord cu această, acest proces de revizuire. Noi nu considerăm că statele membre nu pot uh, pune în aplicare recomandările sau uh, uh, prevederile recomandate la nivel european. Iar acum, în ceea ce privește Uh, pragul pentru alegere. Noi suntem pentru, avem o lege asemănătoare în uh, Ungaria și mai sprijinim și toate propunerile care îi vizează pe cetățenii care locuiesc în țările terțe pentru ca ei să poată să voteze cu ocazia alegerilor europene. De asemenea, în ceea ce privește propunerile legate de logourile grupurilor uh, partidelor europene. Noi suntem pentru, uh, cu condiția ca aceste uh, măsuri să nu fie impuse în mod obligatoriu, ci să fie doar recomandări. Deci, dacă merge în acest spirit al recomandărilor, noi am sprijinit această propunere. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Diane James din partea Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Leinen, mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut. S-ar putea să vă surprindă pe dumneavoastră că, în calitate de reprezentant al Regatului Unit, doresc să iau cuvântul, având în vedere că la alegerile următoare noi nu vom mai fi afectați în 2019, dar nu există niciun fel de garanție uh, și deci aș dori cu permisiunea dumneavoastră să fac și câteva observații. Domnule Leinen, la pagina 2, uh, secțiunea 6 din uh, documentul, din raportul pe care ni l-ați trimis, ați făcut câteva propuneri foarte interesante și aș dori să evidențiez anumite aspecte care sunt relevante nu numai pentru Regatul Unit, ci și pentru alte state membre. Și cred că merită să le discutăm puțin. Uh, primul lucru la care doresc să mă refer e acest termen de 8 săptămâni înainte de începerea uh, alegerilor pentru schimbul de date și pentru înregistrare. Regatul Unit, ca exemplu, verifică uh, toamna, câteodată chiar la începutul anului viitor, Uh, și credem că este un uh, proces foarte bun pentru verificarea datelor și nu suntem singurii care procedăm astfel. Domnule Leinen, aș dori uh, să vă spun că propunerea dumneavoastră este poate insuficientă și poate că ar trebui să ne mai gândim să ținem cont nu numai situația Regatului Unit, ci și altor țări. Să ne asigurăm că simbolul de date pe care îl avem ține cont Uh, sau împiedică uh, înregistrarea frauduloasă la vot sau uh, votul fraudulos. Aș dori să vă reamintesc că uh, voturile se înregistrează și, și, pe, uh, și se votează la ambasadele uh, din statele membre. E un sistem care funcționează bine și dacă funcționează bine, de ce, să, de ce să-l schimbăm? Aș dori să mă refer în al doilea rând la dreptul la vot la alegerile europene pentru toți cetățenii uh, europeni care trăiesc în afara Uniunii Europene. Aș dori să pun întrebarea cetățeniei uh, duble. V-ați gândit suficient la acest subiect? Un cadru temporal specific Uh, mai ales în ceea ce privește durata de reședință, trebuie luat în calcul și am spus, s-a discutat acest lucru cu uh, ocazia referendumului, deci uh, am avut regula celor 15 ani. Deci dacă cineva trăiește de 15 ani mai, mai mult în afara Regatului Unit, nu poate participa la vot. Cred că este o mm, idee bună. Trebuie să ne gândim la ceva Uh, limitare în timp, pentru că există cetățeni care doresc să uh, trăiască în altă regiune, să-și aducă contribuția la economie, să-și ducă viața acolo. Mă întreb de ce decizia lor ar trebui să aibă un impact asupra uh, Uniunii Europene și asupra statelor membre. Un al treilea aspect nu se referă la lista dumneavoastră, dar uh, la aliniatul de după listă. E vorba despre armonizarea vârstei minime uh, de vot la 16 ani. Din punctul meu de vedere, și iarăși este un subiect care a fost uh, discutat cu ocazia referendumului, uh, dreptul la vot este un drept foarte important și este și o obligație pe care o susțin. Însă doream să vă mai spun că dacă tinerii nu înțeleg politica, nu înțeleg miza sau chestiunile cu care se confruntă, Uh, mi se pare că acest drept și această obligație devin, uh, sunt denaturate prin uh, dreptul de vot conferit tinerilor de 16 ani. Apoi aș dori să mă mai refer la două aspecte care nu figurează în raport. Eu sunt conștientă de faptul că propunerea ține cont de faptul că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană înainte de alegerile din 2019 și că se uh, propun 30 de locuri la Parlamentul European pentru uh, supra-partidele uh, uh, la nivel european. Uh, domnule Leinen, aș dori să vă referiți puțin mai în detaliu la această propunere și apoi uh, un ultim aspect al referendumului la nivel național. Poate că vă reamintiți că în urmă cu câteva luni doamna Rebecca Harms a, inter, a solicitat interzicerea referendumului. Domnul Juncker a avut aceeași poziție Uh, dacă tot vorbim despre alegeri, dacă vorbim despre vot, ar trebui să discutăm și acest subiect al referendumului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Ana Maria Sura. Gracias, señora presidenta, colegas. Yo entré hace 12 años a... Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, dragi colegi. Eu am sosit în Europa în urmă cu 12 ani, mm, iar astăzi sunt deputată la uh, Parlamentul Catalan pentru că partidul uh, meu a dorit să ofere vizibilitate la 20% din uh, populație, uh, care este proporția străinilor care trăiesc în Catalonia. Catalonia. Toleranța, respectarea diferențelor, iată care sunt principiile care stau la baza platformei noastre electorale. Noi nu considerăm că persoanele care fac parte din alte culturi Uh, trebuie să fie excluse. Trebuie să încurajăm coabitarea și toleranța și de aceea noi cerem în Europa dreptul de vot pentru imigranți. În primul rând pentru că votul trebuie să fie legat de cetățenia persoanei respective și nu uh, uh, de naționalitate. În această lume globalizată, în această Europa nouă în care imigranții fac parte integrantă din viața publică, trebuie să uh, le uh, conferim acest drept. Unele partide încearcă să dea vina pe imigranți pentru toate relele care au uh, loc în Europa și am văzut ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile în Statele Unite, de exemplu, tocmai datorită Mm, lipsei de leadership și de conducere la nivel european și da, la nivel uh, american și datorită distanței între cetățenii uh, americani și elite. Trebuie ca rasismul și xenofobia să fie combătute pe orice cale și votul străinilor, votul uh, migranților poate reprezenta o soluție, pentru că astfel migranții pot participa și nu doar ei, uh, cu toți cetățenii pot uh, lua parte la procesul democratic, pentru că și noi facem parte din Uniunea Europeană democratică. Dorim să participăm la această Europa pentru a construi un viitor mai bun pentru copiii noștri. Mulțumim, doamna Sura. Filip Mau are acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă precizez că sunt uh, belgian, pentru că dacă vorbesc franceză s-ar putea să credeți altceva. Am câteva observații vis-a-vis -vis de textul propus. Este o dispoziție care ține de bunele practici democratice și uh, trebuie să ne reamintim aceste lucruri, evident. Însă, ele nu trebuie să reprezinte obstacole vis-a-vis -vis de ansamblul acestor propuneri. Și mă gândesc la egalitatea în campanie, la transparența în campanie, la problematica de gen care trebuie respectată. Toate acestea sunt elemente, cred eu, care nu ar trebui să pună nicio problemă. Cred că este foarte important și vă reamintesc acest lucru că ca toți cei care sunt aleși și fac parte din Parlamentul European să reprezinte populația, însă respectând niște reguli comune tuturor. Mă gândesc aici la prag, evident, care stabilește alegerile și persoanele alese. Este un element care mi se pare important și care necesită o consultare cât mai amplă când putem fi ales, cu ce procentaj de vot și așa mai departe, acestea sunt lucruri importante. Aș zice, vis-a-vis -vis de participarea la alegeri, că țara mea reprezintă încă o excepție, dar nu e singura. La noi votul este obligatoriu, așadar participarea la alegeri uh, pune mult mai puține probleme decât în alte țări ale Uniunii Europene. Poate, mm, în cele din urmă, aceasta este o manieră de a-i face pe cetățenii europeni să se intereseze de problemele europene. Aș mai adăuga apoi câteva elemente. S-a vorbit despre votul în străinătate. Cred că este un element important fiindcă e destul de dificil să îți imaginezi, vă reamintesc de pildă că sunt uh, alegeri unde alegerile uh, europene se desfășoară deodată cu alte alegeri, să ne imaginăm așadar că am putea avea un corp electoral diferit în urma alegerilor. Și, într-adevăr, uh, ar trebui să reușim să facem o armonizare Vis-a-vis -vis de vârsta de vot la 16 ani, aceasta este doar o propunere, însă cred că mai toate țările cu gândul la propriile alegeri, nu au vrut să adopte această măsură. Și, din nou, o alegere europeană unde vârsta de vot e diferită de uh, Uh, cea pentru uh, votul național uh, este dificil de argumentat. Problema dublei naționalități s-a votat, asta e o anecdotă. Eu cunosc cetățeni, mai ales în ceea ce privește dubla naționalitate, din țări și naționalități limitate, cetățeni așadar care mi-au explicat deja că au votat de două ori la alegerile europene. Uh, și mă întreb cum există controlul în acest sens. Uh, El trebuie reglementat. Dacă ne gândim că votul compatrioților noștri în străinătate este posibil, trebuie să reglăm problema votului multiplu, chiar dacă nu va fi o afluență extrem de mare vis-a-vis -vis de rezultatul final. Așadar, Există un element pe care aș dori să îl avansez, uh, efectiv vis-a-vis -vis de dezbaterea existentă. În Belgia și în alte țări uh, e problema nu atât a votului electronic, cât a votului uh, pe internet și prin corespondență cu toate problemele legate de controlul acestui vot, libertatea lui, uh, Um, lipsa influenței directe în momentul uh, exprimării și așadar poate și aceste lucruri ar trebui discutate pentru a vedea um, care sunt disparitățile între țări și pentru găsirea unei soluții acceptabile. Repet însă, global vorbind, cred că impunerea unor norme care țin de bunele practici democratice, reamintirea lor și progresul acestora vis-a-vis -vis de problemele care pot apărea în anumite țări, mi se par chestiuni de dorit. Mulțumesc frumos! Domnul Iaroslav Obrenski. Mulțumesc. Cred că întrebarea cheie la care trebuie să găsim răspuns se referă la cauza uh, participării reduse la alegerile europene. Cred că cetățenii noștri văd Uniunea Europeană ca o entitate care trăiește separat de problemele locale ale statelor membre. oricare ar fi adevărul, percepția cetățenilor este aceasta. Și un exemplu bun se referă la modul în care Comisia Europeană aplică uh, cartonașul galben. Este o instituție care nu are corespondență în parlamentele naționale, deci atunci când respingem cartonașul galben, trebuie să respectăm ceea ce a făcut efort, uh, parlamentele naționale. Nu am discutat astăzi acest lucru, însă am documente uh, referitoare la alegerea directă a președintelui uh, Comisiei Europene. Însă această propunere nu este un răspuns adecvat la criză deficitul relațiilor cu Bruxelles de la nivel local duce la această prezență redusă la urne și influența asupra, și la și influența asupra uh, funcționării centrale a unui uh, district electoral nu rezolvă problema. Avem o nevoie de o operare mai bună între uh, nivelul european și parlamentele naționale. Prezența la alegeri are un impact indirect asupra Uh, politicilor. Deci uh, alegeri nu neapărat directe sau să spun altfel, alegerea directă a președintelui uh, Comisiei Europene nu va crește prezența la vot, însă ar contribui la creșterea puterilor președintelui Comisiei. Poate așa va și fi în viitor sau poate așa ar trebui să fie, însă uh, Eh, dat fiind euroscepticismul cu care ne confruntăm și creșterea naționalismului, o asemenea soluție ar fi contraproductivă și ar duce la subminarea coeziunii europene. În ceea ce privește armonizarea calendarelor electorale cu uh, impunerea de termene pentru elaborarea listelor de vot și problema votului în străinătate sau a folosirii unui logo comun, aceste inițiative sunt acceptabile, dar trebuie să ne gândim dacă avem nevoie de ele fiindcă trebuie să ne gândim la unitate și la diversitate uh, și să ne întrebăm dacă este productiv sau contraproductivă introducerea uh, unui nivel mai mare de unitate. Marc Angel Luxemburg. Mulțumesc, doamnă președintă, uh, mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că ați pus acest punct pe ordinea de zi pentru a înțelege și a ne reaminti cât de importantă este procedura electorală. Parlamentul nostru apreciază faptul că Parlamentul European nu a ales uh, să ia calea procedurilor uniforme, uh, ignorând specificitățile naționale. Pe de altă parte, suntem de acord că după 40 de ani, este necesară o discuție privind uh, adaptările sau modificările, nu vreau să spun schimbări, pentru că nu cred că aici uh, e vorba de schimbări majore. Pentru mine personal, vizibilitatea partidelor politice europene este interesantă, este importantă, dar știu că uh, în unele țări mai multe partide fac parte din același grup politic european și asta reprezintă totodată o problemă. Uh, domnul Leinen a vorbit despre uh, egalitatea de gen și aceasta este o problemă importantă. Săptămâna trecută Parlamentul nostru a votat o lege care spune că uh, listele electorale pentru Parlamentul European trebuie să aibă o distribuție de 50-50% pentru acoperirea publică a alegerilor. Deci, iată, un pas bun pe care l-a făcut țara mea pentru o mai bună reprezentare a dimensiunii de gen. Este interesantă discuția despre uh, despre uh, în candidat, dar uh, mă întreb care este poziția Parlamentului European sau care sunt discuțiile care au loc aici uh, vis-a-vis uh, -vis de această noțiune de în candidat. Mulțumesc frumos! A, și dați-mi voi să mai adaug un lucru. În țara mea se pune și problema voturilor multiple, pentru că avem mulți cetățeni cu dublă cetățenie și am întâlnit multe, multe persoane, chiar și prieteni care mi-au spus că au votat de două ori, care nu, ceea ce nu este legal și cred că această problemă trebuie abordată și controlată mai bine. Uh, thank you very much. Mulțumesc, Marc. Doamna Edelmira Bereira. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. vis a -vis de această uh, discuție, am uh, ascultat mai multe intervenții și dezbaterea a fost una inter- interesantă. Slava participare la alegerile europene. Ei bine, dacă nici nu ne punem de acord pe cauze, o să fie cu atât mai greu să ne punem de acord uh, asupra soluțiilor suntem cu toții pro-europeni și trebuie să ne punem de acord uh, asupra necesității de a consolida legitimitatea instituțiilor europene și uh, legătura între uh, cetățeni și instituții, între partide și instituții. Cum să facem asta? Evident, condițiile sunt diferite. În uh, țara mea trebuie să um, ținem seama de context, pentru că ar fi vorba de o reformă a legii organice, a legii uh, electorale generale. Este o lege care, în mod normal, se modifică și se amendează la solicitarea partidelor politice și reprezintă normele esențiale ale sistemului nostru democratic. Aceasta ar trebui modificată în urma unei solicitări. Însă, în ultimele săptămâni, au fost avute în vedere și alte elemente pentru a include dimensiunea neparticipării la alegeri. În cadrul Camerei au avut loc discuții uh, iar uh, legea organică um, de regim general uh, necesită și ea o inițiativă a Parlamentului European, deci o reflexie pe, uh, reflexie pe fondul problemei. Apoi ar trebui să se ajungă la un acord, ceea ce momentan nu se întâmplă. Ah, uh, Madame Hübner has gone, so Ok, the next one... Uh... Doamna Hübner a plecat, așa că preiau eu. Urmează doamna Maria Triantaflu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ați pronunțat corect numele. Bună ziua, dragi colegi. Acest aspect este unul foarte important, într-adevăr nu în sensul uh, importanței legei, ele, legii electorale, ci în sensul partici, importanței participării cetățenilor la alegerile europene. De ce discutăm astăzi despre o schimbare a acestei legi uh, la nivel european? De ce astăzi, într-o Uniune Europeană care pare să fie supusă unor tensiuni enorme? Trebuie să înțelegem că legile electorale vor duce la rezultate politice diferite. Poate nu procentaje diferite, ci politici diferite. Prin urmare, Uniunea Europeană ar trebui să aibă proceduri și legi care să asigure nu doar o participare masivă, ci și o participare activă. Uh, am ascultat propunerile, unele dintre ele sunt foarte interesante, nu cred că va exista un dezacord prea mare vis-a-vis -vis de ameliorările tehnice, însă Trebuie să abordăm aspectele cele mai importante cu care se confruntă Uniunea Europeană astăzi. Mulți colegi uh, au făcut referire la numărul redus de cetățeni care participă la vot și nu cred că există o, un răspuns simplu. Nu putem nici să ignorăm această problemă, nici să o rezolvăm prin metode tehnice. Și cred că trebuie să fim curajoși în uh, evaluarea pe care o facem situației și uh, modului în care a funcționat legea electorală anterioară. Acei cetățeni europeni care înțeleg uh, avantajul proiectului de integrare europeană vor trebui să evalueze realizările Uniunii. Și trebuie să fim sinceri când vine vorba de aceste realizări și totodată când vine vorba despre uh, lipsa realizărilor, uh, criza refugiaților, uh, viitorul Europei sunt uh, subiecte care trebuie discutate onest. Toată lumea este pentru votul universal, pentru transparență, egalitate. Nimeni nu este împotriva unei inițiative de a îmbunătăți reprezentativitatea și egalitatea de gen. Uh, Însă, pentru că facem referire la egalitatea de gen, să nu uităm faptul că violența domestică rămâne principala cauză de deces a femeilor din Europa. De ce fac această observație? fiindcă vreau să vă arăt că aspectele pe care discutăm sunt politice în esență și atunci nu pot să fie uh, rezolvate prin îmbunătățiri tehnice și atât. Trebuie să arătăm cetățenilor că uh, împărtășim o responsabilitate comună, adică trebuie să găsim soluții comune și nu soluții diferite de la un stat membru la altul. Dacă ne interesează o participare echitabilă a tuturor statelor membre, în ciuda modificărilor intervenite, cred că avem nevoie de reforme profunde. Trebuie să începem de aici, de la o discuție privind reformele acestea importante și după aceea să ajungem la îmbunătățirile tehnice. Mulțumesc! Very much, uh, Pan Mulțumesc foarte mult, domnul Ciancovski Verse. Mulțumesc, doamnă președintă. reprezint uh, Comisia pentru Afaceri Europene în Parlamentul uh, Național din Polonia și în legătură cu acest document există o uh, opinie critică foarte negativă față de această propunere. 20 de deputați au fost foarte critici, doar unul a votat pentru. Deci asta demonstrează că în Parlamentul din Polonia atât partidul aflat la putere are uh, cât și uh, un uh, mare număr a reprezentanților opoziției partajează aceeași atitudine. Care este cauza? Nu este vorba despre codul electoral, despre legea electorală uh, care stă la baza alegerilor europene în referendumul din Marea Britanie uh, privind Brexitul uh, au participat aproximativ 70% dintre alegători deci uh, subiectul s-a dovedit a fi atât de important și de... Uh, mă tem că alegerile europene nu sunt foarte atractive pentru cetățeni, pentru că Uniunea Europeană nu abordează subiectele care sunt de un interes real pentru cetățeni. Eh, cred că politicienii eh, europeni ar trebui eh, să-și stabilească alte obiective, altfel se îndepărtează cetățenii de ei deficiența de democrație în Uniunea Europeană este problema, nu lipsa unor logouri din partea grupurilor politice europene pe candidatura diversilor viitori eurodeputați. Deci, uh, în ce privește momentul în care uh, se depun candidaturile și diferența între uh, diversele state membre, cred că nici acest lucru nu are un impact asupra rezultatului alegerilor europene. Este și mai puțin semnificativ să ne concentrăm pe problemele cheie din Europa și atunci participarea cetățenilor va fi mai largă. Președinte, mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Poate uh, membrii ai Parlamentului European doriți să vă referiți la acest subiect? Nu? Se pare nu? Atunci putem încheia uh, dezbaterea aici și uh, îl voi ruga pe eu să tragă concluziile și după aceea îmi voi permite și eu să fac acest lucru. Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră, pentru uh, considerațiile care sunt foarte importante pentru noi ca să știm cam care este atmosfera. Eu de la bun început am putea spune că uh, o lege electorală bună nu poate înlocui o politică bună. Deci mulți ne-au spus de ce ne preocupă atât de mult legea electorală când avem alte probleme. Fluxul migraționist, uh, terorismul, uh, criza economică. Dar uh, nu cred că e onest să aducem asemenea contraargumente. E nevoie de două lucruri fără îndoială de o politică bună, dar este nevoie și de o practică democratică bună, cum a spus aici un uh, coleg. Deci e nevoie de o bună practică democratică pentru alegeri europene comune pentru Parlamentul European. Uh, am uh, reținut, uh, sigur, faptul că la nivelul colegilor din parlamentele naționale, ca și la majoritatea cetățenilor, în primul rând, sunt percepute problemele cotidiene și nu uh, modul în care vor fi organizate alegerile europene în 2019. Uh, Dar noi trebuie să fim serioși uh, și din acest punct de vedere, pentru că, de fapt, în statele membre sunt invitați cetățenii să participe la acest exercițiu democratic pe care îl reprezintă alegerile. Și din acest punct de vedere, principiile, procedurile electorale sunt importante și când ne întâlnim la Strasburg de luni până vineri, ă, constatăm câte ă, reglementări comune elaborăm în Uniunea Europeană. Păi, și după aceea la alegerile ă, europene invităm pe cetățeni să își aleagă cei mai buni reprezentanți și pentru că este vorba despre o democrație liberală în Uniunea Europeană. Deci dați-mi voie să uh, uh, încep să mă tem și de uh, democrația neliberală din Uniunea Europeană și asta îmi dă dureri de cap pentru uh, viitorul continentului. Eu cred că cetățeanul are uh, dreptul să aleagă și reprezentanți în Parlamentul European care uh, au uh, o voce negativă sau uh, protestează în Parlamentul European și e bine că se întâmplă așa. Dar sigur că voi ține seama și de observațiile dumneavoastră legate de o posibilă adaptare a sistemului. Oricum însă, a lucra cu o lege care a fost elaborată în 1976, mi se pare că ar însemna o dificultate pe care putem să o înlăturăm uh, din viața noastră. Trebuie să reflectăm și evoluțiile pe care continentul le-a cunoscut. Deci eu cred că în felul acesta am răspuns la un număr uh, mare de observații uh, legate de faptul că nu ar fi atât de important uh, legea electorală, că trebuie întâi să rezolvăm fenomenul migrației. Mi se pare că este o abordare prea superficială. Domnule Holici și alți vorbitori, domnul Asupalis noi nu încercăm să armonizăm dreptul electoral. Noi încercăm să găsim niște reguli comune în baza unei practici democratice uh, care s-a dovedit a fi bună. Și în multe domenii uh, avem standarde minime în Uniunea Europeană, că e vorba de protecția consumatorului, că e vorba de alte domenii, avem standarde minime care trebuie să fie respectate la nivelul tuturor statelor, inclusiv standarde uh, minime pentru partidele europene, este un statut european pentru partidele europene, este un statut european pentru uh, deputații europeni, dar iată că nu există un statut european în ce privește standarde minime pentru dreptul electoral. Deci e un fenomen uh, schizofrenic, aș spune. Uh, aici uh, lucrurile au rămas împotmolite în uh, legea din 1976. Deci, în concluzie, nu încercăm să armonizăm totul, nu încercăm să impunem același sistem în toate statele membre, dar trebuie să aducem unele ajustări care să țină seama de principiile de bază, de valorile de bază ale Uniunii Europene. Deci, cred că în felul acesta am răspuns și la observația domnului Atsubalis, să rămânem uniți în diversitate. Campaniile electorale din statele membre vor reflecta cultura ă, respectivă din acel stat membru, dar niște standarde minime trebuie să fie respectate. Domnule Olici, nu vor exista reguli obligatorii, doriți ca totul să fie voluntar? Este o, un punct de vedere. Dar în Uniunea Europeană suntem și o comunitate legislativă și o comunitate a unor reguli comune care pot fi uneori de mare folos, pentru că dispunând de reguli comune poți crea condiții comune. Alegem un Parlament european în care, conform tratatului de la Lisabona, deputații nu mai sunt reprezentanți ai popoarelor lor, ci uh, ale cetățenilor și cetățenilor europeni. Deci aici vom pune pe prim loc Uniunea Europeană și nu primar uh, statul de proveniență. Chiar dacă unii dintre dumneavoastră acum dau din cap uh, neîncrezător, să știți că așa prevede tratatul de la Lisabona. Deci, noi nu încercăm să impunem pe plan comunitar interesele și mentalitățile din țara de proveniență, ci încercăm să promovăm preocupările comune ale Uniunii Europene. Chiar dacă unul sau altul va accepta cu greu această idee, de peste 50 de ani așa stau lucrurile. Și sper că așa să fie și pe viitor, pentru că altfel putem uita de Uniunea Europeană, ne transformăm într-un fel de ONU european. Deci, uh, doamna uh, Diane James, uh, vă mulțumesc pentru observațiile constructive. E interesant că până și la nivelul UKIP se consideră că nu există garanții că Uniunea Europeană până în 2019 va părăsi, Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană a, mă iertați, uh, acum aveți uh, libertatea să uh, aveți o opinie proprie. Dar aveați dreptate când spuneați că este nevoie de un registru electoral care să fie foarte serios și care să fie stabilit încă înainte de alegeri, pentru că trebuie să știm și cine are drept de vot. Și din acest punct de vedere, Marea Britanie acționează exemplar. Chiar spuneam că sunteți primii care stabilesc acest registru electoral, care are și o listă de candidați eh, foarte din vreme. Dar am constatat că există state care uh, acționează cu foarte puțin înainte de alegeri și tocmai de aceea se întâmplă asemenea erori în care un uh, cetățean are dreptul să aleagă în două țări, pentru că are două cetățenii, cine unde este înregistrat. Dacă acționăm în pripă, ajungem la evoluții nefericite, prin care unul alege de două ori ar fi fost în cazul acesta, ă, ă, oricum aș spune că e mai bine decât să nu se ducă deloc la vot, dar glumesc. Deci, noi încercăm ca cel puțin cu 8 săptămâni înainte să existe certitudine. Inițial am propus 12 săptămâni, dar cred că și 8 săptămâni este deja un termen foarte strict, pentru că uh, mai ales în țările în care există ce oameni cu dublă cetățenie, trebuie să existe și o certitudine. Alegerea unor cetățeni europeni în state terțe trebuie din motive profesionale câteodată să ne Uh, aflăm și în asemenea situație să creăm uh, posibilitatea ca uh, oamenii să poată să participe la alegeri europene, dar ce se întâmplă când o persoană până la urmă rămâne definitiv într-un stat terț, nu se mai întoarce. Ce se întâmplă? Deci, eh, poate că va exista o recomandare din partea Consiliului către statele membre pentru a verifica și această situație, dar eu cred că tinerii, în ce privește eh, deci vârsta care să eh, acorde un drept de vot, tinerii la 16 ani sunt deja foarte bine pregătiți și am putea să le adresăm invitația să participe la povestea frumoasă a unificării europene. În ce privește votul electronic, de asemenea, invităm statele membre să studieze această posibilitate. În Estonia este deja uh, posibil, poate că și alții uh, încearcă acest sistem uh, când vor rezolva toate problemele legate de securitatea datelor și va exista o protecție împotriva manipulării voturilor, ar fi o idee. Dar eu constat acum că în Statele Unite există deja solicitarea ca în trei state să se renumere voturile din cauza acestor automate care sunt implicate în numărarea voturilor. Colega Haru a spus deja că trebuie să existe și un, uh, un prag minim legat de numărul de voturi. În 26 de state membre, prin legislație, deja există un prag minim prevăzut. În Spania și Germania nu există acest prag minim și noi uh, avem colegi care au intrat în Parlamentul European cu un număr foarte mic de voturi, 0,7% din uh, voturi, în timp ce alții poate au nevoie de 700 de mii de voturi pentru a putea în Parlamentul European. Deci eu cred că un prag minim ar trebui să fie impus pentru cei care urmează să devină eurodeputați. Cred că domnul Șinkovski din Polonia a spus că cetățenii poate că nu se prezintă la votul uh, european din uh, alte motive. Bun. Alegerile europene întotdeauna vor fi o problemă pentru că Bruselul este mult mai ă, departe de cetățean decât primăria din ă, comună sau ă, de capitala națională și peste 100 de ani va trebui să luptăm împotriva acestei realități. Da, știți că și în Statele Unite câteodată Washingtonul este perceput ca fiind ă, un dușman. Dar ă, Bruselul să fie perceput ca dușman? Poate câteodată pe drept pentru că este un fel de țapi spășitori pentru multe probleme care nu decurg neapărat uh, din deciziile uh, Bruselului. Cred că doamna uh, care vine din Catalonia de a lăsa să voteze pe cetățenii care provin din state terțe, dar care trăiesc în Uniunea Europeană. E vorba de aproximativ 30 de milioane de oameni care însă nu dețin o cetățenie europeană să vedem dacă ei vor putea să participe la viața politică din Europa. În unele țări, în alegerile comunale, este posibil ca o persoană care provine dintr-un stat terț să poată să participe la alegerile comunale. Noi am discutat acest lucru, dar deocamdată, din acest punct de vedere, nu ajungem la un acord privind alegerile europene. Deci eu cred că linii mari am putut să răspund la unele lucruri lucruri și chestiuni care vă preocupă pe dumneavoastră și în ce privește poziția domnului Șinovski. Se spune de multe ori că există un deficit de democrație în Uniunea Europeană. Este un fel de mantră care se repetă adesea chiar dacă nu se bazează pe uh, realitate, pentru că inclusiv în ce privește Parlamentul European uh, și alegerile europene nu pot uh, recunoaște o uh, deficit de democrație, pentru că toți uh, am devenit membrii Parlamentului European în urma unor alegeri generale și libere ca și membrii parlamentelor naționale. Deci noi avem aceeași legitimitate legitimitate ca și dumneavoastră, membrii ai Parlamentelor Naționale, de a participa la un proces legislativ. Iar în ce privește numă, eh, participarea la vot, și ea este foarte eh, diferită de la o țară la alta. Sigur, Uh, că uh, ar fi minunat dacă s-ar prezenta cât mai mulți cetățeni și la vot, mm, alegerile europene. Dar și noi acționăm transparent, ca și dumneavoastră, multe din ședințele noastre chiar se transmit uh, pe site. Deci eu nu cred că putem vorbi despre un deficit de democrație în Parlamentul European. Eu cred că poate avem mai degrabă o problemă de uh, comunicare. Nu aș spune neapărat că este un deficit de informație, pentru că cine vrea se poate informa cât dorește despre activitatea Parlamentului European. Dar poate că pe plan uh, național uh, partidele nu comunică uh, Ehm, așa cum ar trebui ca un fel de curat de transmisie despre ceea ce se întâmplă pe plan european, deși ehm, partidele pot să fie o curat de transmisie între cetățean și Parlamentul European. Deci noi prin logo-ul ehm, partidelor care fac parte din familia partidelor politice europene putem într-un fel să simbolizăm această obligație de a menține legătura cu cetățeanul. Noi putem în felul acesta să definim mai bine plus valoarea europeană. Dar m-aș opri aici, doamna Hübner. Uh, thank you. Yo, I would like to... Mulțumesc eu. Foarte pe scurt, aș dori să mă refer la unele dintre chestiunile care cred că merită o clarificare din partea noastră. În primul rând, Uh, pozițiile în legătură cu punctele de vedere ale colegilor din parlamentele naționale. Au fost două, trei intervenții pe această temă. De ce avem nevoie? Filip Mau a spus foarte clar, nu, uh, miza nu este calitatea democrației europene. Avem nevoie de această revizuire pentru că articolul 2.3.1 uh, din tratatul privind Uniunea Europeană spune că Parlamentul European trebuie să facă o propunere pentru a revizui legislația legislația electorală. Deci tratatele ne oferă această uh, opțiune. Uh, că e vorba de un regim unificat în toate statele membre sau un regim bazat pe principii comune. Și discutăm de acest lucru de mult timp încoace și noi am ajuns la concluzia că trebuie să respectăm tradiția europeană, diversitatea europeană și mm, obiceiurile cetățenilor și deci că ar fi mai bine să optăm pentru principii comune. Și întreaga filozofie acestui uh, text juridic uh, vizează tocmai aceste principii comune și lăsăm multă flexibilitate uh, pentru tradițiile naționale, ca să mă exprim așa. De asemenea, e foarte important să nu mai uităm un aspect, respectiv că în acest act legislativ există chestiuni care credem că ar trebui să fie obligatorii dar există și recomandări numeroase pe care statele membre le pot prelua pe viitor. De exemplu, votul Uh, tinerilor de 16 ani. Uh, tinerii votează în Austria la 16 ani, deci este o recomandare și uh, pregătim terenul pe viitor, așa cum spunea și Dean James. Tinerii trebuie să simtă că nu au numai un drept, ci și o răspundere atunci când votează, nu numai e plăcerea de a lua o decizie, au dreptul de a participa la această decizie, dar este și o obligație. Și deci nu facem decât să pregătim terenul pe viitor, cum spuneam. În al doilea rând, aș dori să mai spun că vă rog să vă gândiți la faptul că propunerea noastră a intervenit după un efort imens de a găsi un compromis, pentru că noi uh, la Parlamentul European nu avem uh, decât uh, opt grupuri politice, ci aproximativ 300 de partide în statele membre. Nu am chiar cifra exactă. Deci trebuie să obținem un consens nu numai între grupurile politice, ci și între delegațiile naționale, pentru că noi la Parlamentul European venim Uh, și cu perspectiva națională, să spunem, uh, aducem cu noi uh, contextul național cu care suntem obișnuiți. Unii dintre colegi au participat de mai multe ori la alegerile europene și sunt obișnuiți cu ele, dar tocmai de dragul democrației și dacă vrem ca alegerile europene să fie mai echitabile, pentru ca cetățenii să aibă aceleași drepturi, de, ca ei să știe cine figurează pe liste, avem o situații, să nu uităm că în unele țări, cu trei luni înainte alegerilor, se știe, uh, cetățenii știu pentru cine vor vota, Uh, au uh, șansa de a se întâlni cu alegătorii, cu um, uh, potențialii aleși și în alte state membre, în, în urmă, deci cu două săptămâni înainte alegerilor, nu erau gata listele. Deci de aceea ne dorim o armonizare, mai ales din perspectiva termenilor limită în procesul electoral. Dar acum nu ne batem pe 12 sau 8 săptămâni, am înțeles că e nevoie de un compromis cu care să mulțumim pe toată lumea. Și aș mai dori să mai uh, subliniez uh, foarte puternic, și eu am spus acest lucru și nu numai eu la Inan, noi nu considerăm că prin alegeri, prin sistemul electoral, vom obține o participare mult mai mare la vot. Dar dacă cetățenii constată că procesul electoral le pune la dispoziție o, uh, o mai bună informare, deci o informație de calitate sau uh, că le oferă dreptul de a avea un contact direct cu cei de pe liste, uh, că le oferă posibilitatea să cunoască mai bine uh, viitorii aleși, uh, ce va face la Parlamentul European, în ce grup va participa, mm, cu ce idei politice, platformă și așa mai departe. De fapt, aceasta este, așa, figurează, așa funcționează democrația. Deci, până la urmă, uh, Uh, toată această reformă vizează uh, practicile democratice de calitate și calitatea democrației uh, pentru cetățean. Și apoi câteva aspecte mai concrete. Această lege sperăm că va vedea lumina zilei în acest an și tot în acest an sperăm să facă progrese procesul Brexit. Nu știm încă când va avea loc faimosul Brexit, dar în orice caz mai există o provocare, respectiv împărțirea locurilor la Parlamentul European. Trebuie să uh, facem acest lucru mai repede decât mai târziu, în urma deciziei Consiliului, ceea ce face ca această dezbatere cu privire la legea electorală să fie și mai interesantă, mai plină de provocări, înțelegem, suntem gata și să discutăm cu parlamentele naționale, Um, în perspectiva ratificării de către parlamentele naționale. Noi uh, um, europarlamentari care reprezentăm pe cetățeni la nivel european, suntem gata să abordăm um, această idee a Parlamentului European din mai multe perspective, ținând cont de toate, uh, de toate provocările, inclusiv în ceea ce privește distribuirea locurilor și decizia politică în baza care acestea, această distribuire se va face. Un ultim aspect, un, un, un exemplu noi nu obligăm sau nu impunem cu forța. Noi facem o propunere legată de uh, ziua alegerilor. În unele țări se votează joia, în unele vinerea, sâmbăta sau duminica. Deci avem practic o săptămână a alegerilor europene. Nu vrem să schimbăm lucrurile, nu propunem aceeași zi pentru toată lumea, dar uh, putem să ne asigurăm că putem încheia alegerile în același timp, aceste patru zile de voturi, de exemplu. Deci, uh, în acest sens, merge armonizarea. Să terminăm uh, în seara zilei de uh, duminică și să avem un eveniment important prin care să anunțăm rezultatele alegerilor cu toți în același timp. Deci, iată care este armonizarea pe care o vizăm noi și pe care vă o propunem. Iar uh, în ceea ce privește candidații de vârf, uh, Spitzenkandidaten, am avut o dezbatere prigă la Parlamentul European. Uh, într-adevăr, e un subiect extrem de mm, dificil când îl abordăm cu Consiliul și, până la urmă, înțelegem că nu e locul sau cadrul pentru o soluție juridică. Dar, dacă ne uităm la ce se întâmplă în familiile politice europene, în partidele europene, majoritatea lor au această abordare chiar în statutul lor. Deci acest proces uh, are deja loc uh, în Europa, s-ar putea să nu fie uh, consfințit la nivel legislativ în Parlamentul European, dar nu putem pune capăt acestui proces pentru că aceasta este de- tendința uh, în statele europene și trebuie să dăm și noi dovadă de deschidere pentru că uh, uh, totul vine dintr-o percepție uh, a felului în care funcționează Parlamentul European și instituțiile europene și așa crește Europa uh, în mod democratic, prin proceduri democratice, în comun și asta încercăm noi acum aici. Avem dreptul și datoria care decurg din tratat, dar dorim să cooperăm cât mai strâns cu colegii de la nivel național și cu guvernele, pentru că credem că este o provocare comună și o răspundere comună în același timp. Iată unde ne aflăm uh, în momentul de față și avem nevoie de uh, un proces de reflexie uh, și sper că după dezbaterile de astăzi eh, să primim contribuțiile dumneavoastră, s-ar putea să aveți poziții diferite, dar în orice caz eh, vă invit să considerați că avem de-a face cu provocări comune. Noi nu rezolvăm astăzi aici eh, problema democrației europene și slaba participare la vot sau absenteismul, dar putem face un pas înainte înspre credibilitate, încredere în acest proces și înspre credibilitatea democrației europene. Aceasta este miza, după părerea mea. Deci, încheiem cu acest punct de pernă de zi, ceea ce înseamnă că aveți ceva timp la dispoziție pentru prânz. Puteți vizita Parlamentul European. Uh, uh, prânzul e programat la ora 1 la restaurant, la nivelul 0, la parter, așa cum am spus. Deci aș dori să vă invit întâi la prânz și după aceea la ora 3 fix ne întâlnim pentru dezbaterea cu privire la Uh, viitoarele tratate, schimbarea Europei și tratatele actuale. Ce ne oferă ele? Mulțumesc!